we I open our afternoon meeting for today. Acum deschid sesiunea de după amiaza reunii noastre. Mulțumesc. Suntem așa de puțini. Principalul punct de pe ordinea de zi în această după-amiază e reprezentat de o audiere publică referitoare la simplificarea și reducerea eh, birocrafii. policy with its complex shared management. And it... Prin managementul comun a fost un punct cheie în timpul negocierilor pe pachetul legislativ pentru programul 2014-2020. Scopul simplificării este să îmbunătățească implementarea politicilor și să crească eficiența, precum și accesibilitatea la fondurile de investiții și structurale europene. În ultimii ani, o serie de măsuri de simplificare a procedurilor au fost introduse, cum ar fi reguli armonizate pentru toate fondurile și costuri simplificate. Reducerea poverii administrative pentru beneficiari este în centrul eforturilor de simplificare și trebuie să fie urmărite la nivel regional, local și european Examinarea implementării acestor măsuri este o parte esențială a responsabilităților comisiei noastre, regii. De aceea mă bucur foarte mult să-i urez bun venit, să le urez bun venit celor patru experți invitați. Programul va fost distribuit separat. În primul rând, voi da cuvântul fiecărui invitat timp de 10 minute, după care voi da cuvântul dumneavoastră pentru întrebări și comentarii și reprezentanților Comisiei Europene pentru observații. Vi prezint pe invitații noștri de astăzi, doamna Angelica Potmegele, director executiv pentru afaceri europene al Consiliului Municipalităților regiunilor, Ana Maria Candela din regiunea Puglia din Italia, domnul Georg Cris de la Autoritatea de Gestiune Baden-Württemberg și profesor, domnul profesor Vasile Dogaru de la Universitatea de Vest din Timișoara, România. Încep cu doamna Angelica Potmögele, care îi dau 10 minute pentru a uh, își prezenta prezentarea. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru această invitație lansată Consiliului Municipalităților Unilor și uh, Regiunilor uh, pentru a prezenta experiența noastră. Noi suntem o organizație umbrelă care reprezintă uh, organizațiile autorităților locale și o să vă spun uh, care sunt contribuțiile de la membrii noștri. Unii dintre ei sunt implicați în uh, aplicarea programelor operaționale și gestionarea fondurilor um, europene, deci um, îmi face mare plăcere să vă prezint experiențele noastre de până acum. Am pregătit și un pliant, uh, documente pe hârtie pe care le puteți găsi și dacă doriți vi le transmitem și după reuniune. Din perspectiva noastră putem spune că pentru beneficiari un pas către simplificare s-a făcut deja prin, aplica, uh, prin uh, abordarea uh, forfetară, depunerea de documente online, eficientizarea procedurilor și așa mai departe, însă considerăm că în continuare există prea multe reguli pentru autoritățile de gestionare. În ceea ce privește integrarea fondurilor, există această nemulțumire că în reglementările care oferă cadrul pentru dezvoltarea teritorială eficientă, de exemplu prin statutul de um, Uh, organisme intermediari și așa mai departe, statele membre încă ezită să descentralizeze gestionarea fondurilor până la urmă pe teren. Asta am constatat noi. Aș uh, reliefa patru elemente din prezentarea mea în legătură cu uh, gestionarea pe bază de rezultate, proporționalitatea, armonizarea regulilor și în legătură cu armonizarea regulilor Apreciem uh, eforturile făcute până acum, dar, după cum știți, există reguli și abordări și fonduri diferite și pe lângă acestea, în statele membre există ministere diferite, iar la nivel european sunt implicate diferite DG-uri, ceea ce contribuie la um, un grad mare de complexitate. Am face deci următoarele sugestii. Ca instrumentele care au fost propuse în, noul, în noile reglementări, cum ar fi uh, organismele intermediare, IT și CLLD, care sunt utile în materie de simplificare, dar nu au fost adoptate pe scară largă. Și noi am publicat recent un studiu în legătură cu aplicarea IT uh, în statele membre. Am încurajat așadar statele membre să folosească mai mult aceste instrumente pentru că noi considerăm că acest lucru ar duce la simplificare. Am dorit de asemenea să încurajăm Uniunea Europeană să se îndrepte către procese și proceduri comune oriunde se poate și considerăm că CSF pentru fondurile uh, de investiții și um, structurale pe, 5 ani se reprezintă o soluție bună, dar trebuie mers mai departe. Am propune să existe un singur canal de finanțare comunitară care să răspundă tuturor nevoilor la, nevo- la nivel local. Ne spune că ar fi un ghișeu unic care să coordoneze tot ceea ce se întâmplă um, cu aceste inițiative, adică să se ofere o singură sursă de finanțare în schimbul uh, obținerii unor rezultate agreate. În uh, materialul pe care l-am pregătit. V-am dat și exemple, dar deocamdată nu le menționez. În al doilea rând, flexibilitatea. Am constatat că încă nu s-a ajuns la flexibilitate. Comisia a stabilit temele prioritare și procentajele pentru programele naționale, însă am văzut că, mai ales în statele membre mai mici, nu există aproape deloc flexibilitate. Și ca exemplu concret, avem uh, țările de jos. În legătură cu proporționalitatea și controlele și auditurile, cred că nu vă va surprinde că am primit aici multe contribuții din partea colegilor noștri. Aceștia ne spun că fondurile structurale mm, au în continuare audit pe mai multe niveluri, ceea ce înseamnă că se verifică de mai multe ori aceleași documente de autorități diferite la niveluri diferite și foarte adesea se ajunge la interpretări diferite, ceea ce duce la incertitudine juridică pentru autoritățile naționale și regionale, dar cel mai important pentru beneficiari. Un criteriu cheie pentru simplificarea pentru beneficiari, inclusiv pentru autoritățile locale și regionale, este respingerea um, numărului de inspecții, numărul actual de verificări la fața locului este considerat a fi prea împovărător. Unele state membre au introdus declarații naționale, ceea ce duc la mai mult control intern și mai puțin control de către Comisia Europeană. Comisia Europeană are tendința de a intensifica controlele acolo unde Curtea de Conturi constată nereguli și această abordare poate fi disproporționată în unele state membre și poate duce la efecte negative pentru uh, beneficiari. Și se consideră că problemele care apar într-un stat membru pot să apară și în celelalte, dar nu e neapărat așa. Sugestiile sunt următoarele. O abordare mai proporționată pentru uh, audit și uh, inspecții și o concentrare mai mare pe îmbunătățiri și recomandări. Ar trebui să se um, adapteze mai mult metoda de lucru pentru fiecare țară. Un minim de reguli de audit naționale ar trebui să fie impus și ar trebui să existe o evaluare a riscurilor și a consecvenței cu regulile europene în materie de audit. Ar trebui introdus un proces mai simplu prin delegarea uh, de competențe către autoritățile naționale de audit, cu excepția cazurilor speciale, bineînțeles. Deci ar introduce un sistem unic de audit adoptat de toate părțile, de la Comisia Europeană până la beneficiari. Orice modificare a regulilor sau interpretare a acestora care intervin la jumătatea programului nu ar trebui să aibă efect uh, retroactiv dacă penalizează statele membre, beneficiarii locali sau autoritățile locale, punându-le dintr-o dată în poziția de a se afla în nonconformitate. Este esențial ca autoritățile de audit și management să coopereze uh, din primele etape pentru a evita contradicțiile mai târziu și ultimul lucru, confirm, toate se poate îmbunătăți prin mai multă transparența proceselor de audit. Deci Comisia ar trebui să-și publice rezultatele de audit cât mai devreme și, uh, de asemenea, și rezultatele concilierilor și apelurilor. Și ultimul aspect, gestionarea pe bază de rezultate. Noi spunem că e păcat că Comisia și statele membre au renunțat la posibilitatea de a crea împreună planuri de acțiuni. Acestea au potențialul de a reduce birocrația și auditul dat fiind că până la urmă planurile de acțiune comune sunt uh, răspunzătoare numai pentru rezultatele uh, finale. Una dintre problemele esențiale pe care am observat-o este că orientarea se oferă, îndrumarea se oferă foarte târziu și uneori nu e clară. Așa cum știm cu toții, pentru perioada de programare actuală, DG Regio a redactat regulile pentru IT și CLLD în vara lui 2014, când statele membre deja începuseră ă, pregătirea programelor lor. Deci au venit aceste îndrumări prea târziu ca să fie utile. De aceea încurajăm Comisia să pregătească documentele de îndrumare la timp. Sperăm că în viitor Comisia va putea să prezinte îndrumările odată cu propunerile legislative, ceea ce va înlesni mult viața practicienilor pentru că atunci uh, Comisia va fi adoptat deja elemente concrete și va arăta exact la ce se așteaptă din partea statelor membre, regiunilor și nivelului local. Și de asemenea ar trebui să ofere informații despre um, cum se pot obține fonduri mai ușor. În teorie, o, îndrumarea comisiei ar trebui să fie suficientă, autoritățile nu ar trebui să adauge reguli în plus, însă uh, Îndrumarea Comisiei Europene se adresează numai autorităților de management și este numai în engleză. Am vrea să spunem că e nevoie de o îmbunătățire a capacității în toate statele membre. Autoritățile de management trebuie să se folosească mai bine de obiectivul 11 tematic, crearea de capacitate instituțională și asistență tehnică. Considerăm, deci, că rămân în continuare patru întrebări. Ce este simplificarea și putem să ne punem de acord în legătură cu o definiție comună? Care este obiectivul simplificării? Cine ar trebui să beneficieze în principal de pe urma simplificării și cum putem să ne atingem aceste obiective? Considerăm că ar fi foarte bine să implicăm toți pe, pe toți cei implicați în procesul de reflexie și să avem o abordare curajoasă. Pentru autoritățile locale și regionale, soluția trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă, pe responsabilitate delegată de la nivelul central, un cadru clar și obiective bazate pe rezultate. Um, noi, CMR, um, ne concentrăm pe o contribuție la un proces de reflexie fructuos care să ducă la o simplificare reală a implementării programelor europene. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezentare și acum Dau cuvântul doamnei Ana Maria Candela pentru folosirea fondurilor uh, de dezvoltare regionale și altor fonduri europene pentru uh, dezvoltarea Europei. Mulțumesc. Grazie. Eu... Ehm, eh, Mulțumesc. Eu am să vorbesc despre simplificarea regulilor de folosire a fondurilor structurale și am hotărât să atrag atenția asupra obiectivului tematic numărul 9 din uh, perioada 2014-2020 la nivel comunitar, pentru că este și obiectivul tematic pentru care se fac cele mai multe solicitări de simplificare. Deci este obiectivul tematic uh, unde există o obligație foarte importantă în ce privește alocarea resurselor din Fondul Social European, mai ales pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a promova incluziunea socială activă. Și există de asemenea o altă obligație și anume de a integra resursele Fondului Social European și a um, EFSI pentru același obiectiv. În regiunea Puglia din Italia, Serviciul de Programare Socială și de Integrare și de um, Îngrijiri de Sănătate a lucrat în ultimii doi ani pentru a pune la punct acest program de dezvoltare regională. Pentru perioada 2014-2020 și noi am ales să profităm de toate oportunitățile oferite de Comisia Europeană și să avem un program cu finanțare din mai multe fonduri. Știți că în um, perioada precedentă am gestionat uh, aparte um, Fondul European uh, de um, Dezvoltare Regională și Fondul Social European, dar acum, cu noua perioadă de programare, am hotărât să avem o, o finanțare multifonduri. Și atunci, acest program cu, multe, uh, cu finanțare din mai multe fonduri este pentru noi o, o șansă mult prea mare ca să mm, o lăsăm să treacă așa. Ținând cont de experiența din ultimii doi ani, după ce am lucrat la partea de programare și acum am ajuns la partea de punere în aplicare, eu țin să vă prezint câteva puncte asupra cărora e nevoie de mai multe um, um, um, eforturi de simplificare, pentru că nu e vorba numai despre armonizarea între regulile pentru folosirea Fondului Social European și a celorlalte fonduri. E vorba și, în general, de armonizarea regulilor de um, punere în aplicare. În ceea ce privește aceste puncte pe care vreau să le trec în revistă foarte rapid, am să abordez toate programele comunitare și regionale care sunt orientate către uh, tema ocupării, inovării sociale și a incluziunii sociale și a luptei împotriva sărăciei. Celălalt punct important este uh, cu privire la actorii implicați în atingerea obiectivelor din noua perioadă de programare. Este un sistem în care sunt implicați mai mulți actori datorită alegerilor pe care le-am făcut pentru această perioadă de programare și autoritățile de gestiune sunt în același timp autorități locale, um, ONG-uri, asociații, non-profit și alți actori din așa numita economie socială. Deci este o familie din ce în ce mai stinsă de actori implicați pentru că avem nevoie de un nou sistem de relații public-privat. Cadrul actual uh, ne permite extinderea uh, numărului de actori implicați. Cadrul de reguli comune, precum și regulamentele de funcționare a, celor, uh, a fondurilor structurale, sunt suficient de um, um, bine puse la punct, însă de aici decurg o serie întreagă de proceduri și de controle. Am să revin la ele peste câteva clipe. Și, în mod normal, acest cadru legislativ um, s-a împământenit așa din cauza um, tradiției de a gestiona fondurile separat. Și existau promotori um, Um, diferiți și actorii diferiți care puneau în aplicare aceste proiecte. Ori, acum o parte importantă din obiectivul tematic nouă este că uh, rolul central va reveni atât pentru programele regionale cât și pentru programul național un rol important va reveni autorităților locale și regionale. primăriile și comunele care se vor organiza în unități administrative mai mari. Acest lucru este important din perspectiva armonizării. Și toți beneficiarii vor colabora atât pentru punerea în aplicare, pentru selecționarea proiectelor și sunt implicați și în evaluarea multidimensională a proiectelor. Cum spuneam, acestor actori le revine un rol foarte important, însă ei trebuie să um, se adapteze acestei noi metode de a um, împărtăși gestionarea um, fondurilor. Din perioada 2007-2013 am tras mai multe învățăminte. Ne-am dat seama că eforturile făcute de autoritatea de gestiune pentru a uh, disemina regulile naționale și regionale, pentru a le uh, alinia, pentru a elabora linii de orientare și pentru a colabora cu autoritatea de control, a dat roade, pentru că s-au organizat sesiuni de formare, de pregătire pentru toți cei care trebuiau să folosească aceste surse de finanțare. Căci faptul că existau atât de multe reguli diverse, diferite, pentru că proveneau de la autorități diferite, nu ne-a uh, facilitat deloc misiunea. Aș vrea să mai adaug ceva. Liniile de orientare uh, au fost însă foarte utile. De exemplu, pentru folosirea uh, uh, Fondului European Social pentru restructurări din restructurările din întreprinderi. Și autoritatea de gestiune a putut uh, să se folosească de aceste linii de orientare și ulterior și autoritatea de control și autoritatea de audit au putut să se bazeze pe ele pentru a-și desfășura bine um, um, activitățile și credem că și în actualul ciclu de programare trebuie să se facă efortul pentru a se înțelege că autoritatea de control nu este un fel de suprastructură uh, superioară a autorității de gestiune și ar trebui să se știe că și beneficiarii sunt conștienți de acest lucru, că autoritățile care se um, ocupă de punerea în aplicare și de desfășurarea programelor sunt și cele însărcinate apoi cu activitățile de control. E foarte bine să se înțeleagă acest lucru, că există diferite etape pentru un proiect. Uh, există faza de gestiune, dar și faza de uh, punere în aplicare și apoi de control. Avem proiecte cu tipologii diferite, cu um, dimensiuni diferite, avem beneficiari foarte diferiți și trebuie să se țină cont de toți acești parametri. Pentru fiecare proiect trebuie să existe această metodă de control um, tipică. Aș vrea să vorbesc la Uh, se vorbește despre faptul că în noua perioadă de programare există uh, un stimul pentru inovarea socială. Este un domeniu nou și operațiunile care vor fi alese și finanțate vor reprezenta și ele o noutate. Și probabil că nivelul de complexitate va fi și el diferit. Dacă ar fi trebuit să lucrăm cu vechile metode și vechile sisteme, atunci uh, managementul ar fi fost uh, mult mai greu de uh, efectuat. Deci, cea mai bună gestiune este dacă avem drept obiectiv comun pentru toate proiectele să um, finanțăm modificări în teritoriu, modificări pozitive. În ceea ce privește caracteristicile activităților care ar trebui să fie promovate în cadrul obiectivului incluziune socială și incluziune socială activă și luptă împotriva sărăciei, pot să spun că avem nevoie de un nivel de eficiență mai mare pentru activitățile uh, conduse în comun de entitățile publice și de cele private. Putem să um, experimentăm noi forme de parteneriat public-privat. Mă gândesc la contractele directe, la um, rolul pe care pot să-l joace comunitățile cum putem să promovăm cetățenia activă, cum putem să punem în comun resursele. Acum, aceste idei s-au concretizat chiar, au fost testate de mai multe dintre comunitățile noastre și sunt importante. Acum, trebuie să folosim cele două sisteme de reguli și să încercăm să le um, um, aliniem ca să nu îngreunăm uh, activitatea beneficiarilor. E adevărat că uh, am simțit că există disponibilitate pentru uh, așa numită inovare socială, dar că um, potențialii beneficiari riscă să fie descurajați de complexitatea regulilor pentru a um, cere finanțare din uh, fondurile sociale. Avem, de fapt, un paradox. Avem un program uh, cu finanțare din mai multe fonduri, vom încerca să elaborăm acțiuni care să includă și Fondul Social European și uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, însă ar trebui să avem un singur sistem de uh, control care să se aplice folosirii celor două fonduri. Acum vreau să mai adaug ceva. Noi avem două uh, direcții generale de referință când folosim aceste două fonduri. Pe de-o parte, când punem la punct planuri de acțiune locală, uh, avem uh, o direcție generală de referință și când primim uh, vizite de control, primim separat pe reprezentanții curții de conturi uh, și uh, separat comisia. Uneori e amuzant că, uh, de fapt, controlează exact aceleași proiecte. Deci, uh, când ei uh, aleg un eșantion, un număr reprezentativ de proiecte, se concentrează pe aceleași. De fapt, muncesc de două ori. De ce să nu se facă un plan comun pentru efectuarea controlelor pentru toată filiera de audit? mai degrabă să, decât să ne cereți uh, la fiecare 3-4 luni uh, date despre exact aceleași proiecte, numai că ele sunt destinate unei autorități diferite. Vorbim despre beneficiari care sunt și autorități locale și autorități private. Ei nu au o, um, un serviciu care se ocupă strict numai de gestionarea um, fondurilor europene. Și aș fi mai bine dacă s-ar organiza mai bine Uh, toate aceste activități de audit și control. Deci, înainte de a introduce um, o simplificare a regulilor, ar fi mai bine să vă gândiți cum putem să uh, raționalizăm, cum putem să organizăm mai bine aceste proceduri pentru a nu mai exista uh, suprapuneri pentru că astfel s-ar ușura viața autorităților în general, nu numai la nivel uh, local și regional, dar și la nivel comunitar. Închei spunând că am făcut un efort uh, foarte important, chiar și de schimbare, schimbarea mentalității. Datorită um, programării pe 2014-2020, ne-am dat seama că există acum o armonie între programele operaționale regionale și există mai multe state care au făcut această alegere de a avea programe finanțate din mai multe fonduri și măcar pe parcursul primei perioade de punere în aplicare, um, riscăm să um, suferim de această duplicare a eforturilor, ceea ce nu are cum să ducă la o gestionare eficientă și riscăm să întâmpinăm um, rezistență din partea beneficiarilor locali în pofida um, eforturilor pe care le fac autoritățile de gestiune. Pentru că am spus foarte clar că e păcat că există două sisteme de reguli diferite. Thank you very much. I, I'm uh, a little bit nervous because... Mulțumesc. Acum uh încep să fiu puțin îngrijorată pentru că mă gândesc la program și voi da cuvântul acum următorului expert oaspete, Dr. George Rees, Autoritatea de Gestionare a Fondului European de Dezvoltare Rurală din Baden-Württemberg, din Germania. Deci, vă rog, aveți 10 minute pentru prezentare. Mulțumesc! pentru faptul că am aici posibilitatea să vorbesc uh, din perspectiva unei uh, autorități de gestionare. O să încerc să fiu cât se poate de concis. Am câteva uh, uh, exemple pentru felul în care nu se potrivesc uh, fondul de dezvoltare regională și fondul agricol pentru dezvoltare europeană Uh, trebuie spus că vin din uh, Stuttgart, punctulețul galben pe care îl vedeți, adică din Baden-Württemberg. Dacă nu știți despre ce e vorba, o să găsiți acest filmuleț pe YouTube, care e foarte amuzant și cred că o să vă placă. Și mai întâi trebuie vorbit despre cadrul juridic despre care vorbim, care de fapt nu e deloc un cadru, ci e o amebă. amibă. Um, uneori se spune regulamentul de bază, alteori uh, regulamentul ESIF, alteori um, uh, regulamentul umbrelă și tot așa mai departe. Ceea ce nu înlesnește deloc lucrurile și apoi există și uh, regulamentul pentru fondul de dezvoltare regională, apoi există și regulamente de, delegate, deci foarte multe reglementări, foarte diverse, atât de diverse că până la urmă Comisia a uitat să abroge un uh, regulament mai vechi care a rămas în vigoare, chiar dacă nu mai e cazul. Următorul punct este că eu consider că fondul uh, rural și uh, Fondul uh, de Dezvoltare Regională sunt uh, antagonice. Avem în Fondul de Dezvoltare Regională 17 articole, 13 pagini, celălalt cel agricol pentru dezvoltare rurală are 90 de articole și 62 de pagini. Vedem că există o diferență foarte mare între ele și chiar fundamentală. În al doilea rând, Fondul uh, de Dezvoltare Regională uh, se referă la, atribu- la contribuțiile suplimentare, pe când Fondul European de Dezvoltare Agricolă, uh, Dezvoltare Regională, cuprinde anumite autorizări și deci avem um, reguli diferite, două seturi diferite de reguli în legătură cu ajutoarele care se pot acorda. Și o să dau și un exemplu de interacțiune între cele două. E vorba de infrastructuri mici, numite ITI, uh, răspunderea delegată pentru uh, cele două fonduri și apoi o să spun și ceva de veniturile nete și așa numitele simpl- costuri simplificate, apoi câte ceva despre instrumentele financiare și modalitățile de calcul. Mai întâi micile infrastructuri. Acestea, în ceea ce privește fondul agricol, sunt cele referitoare la tabeluri de informații, uh, drumuri turistice și așa mai departe. În uh, Germania este vorba de costuri între 30.000 și 600.000 <clears throat> pentru fiecare stat. Iată care e situația pentru Fondul de Dezvoltare Regională avem uh, uh, aceste costuri pe care le vedeți afișate, care sunt diferențiate în funcție de destinație. Apoi, responsabilitatea delegată. Grupurile de acțiune lider au propriul buget, răspunderea proprie în ceea ce privește finanțarea, decid uh, care este rata de uh, sprijin și de aceea nu au de fapt o răspundere financiară. Altfel stau lucrurile la autoritățile locale, urbane. În fondul regional, aceste autorități sunt cele care sunt autorizate exclusiv să um, verifice proiectele supuse spre aprobare. Ele uh, trebuie să vadă dacă proiectele sunt viabile organizatorii, logistic, fiabil, dacă s-a întrunit uh, bine Consiliul care gestionează, care acordă autoritatea, dacă s-a făcut o separare a sarcinilor, dacă se iau măsuri împotriva înșelăciunilor și așa mai departe. De aceea spunem că cine își asumă această răspundere e singurul vinovat pentru ce îi se întâmplă. Apoi, în legătură cu veniturile nete, în fondul regional, în articolul 65, ă, răspunderea revine autorității de gestionare. În orizont 2020 avem un cadru pentru Uh, sprijinire care se referă la Institutul de Cercetare. Dar ce rol să aibă acesta dacă este propriul beneficiar? Apoi, un alt exemplu păgubos pentru felul în care sunt tratate veniturile nete. O să vă dau un exemplu. Să zicem, că e vorba de o grădiniță. Să spunem că uh, avem de-a face cu o iarnă dificilă, prețuri mari la combustibil, la materialul pentru încălzire și în anul următor avem un nou sistem de încălzire cu uh, granule, prețuri mai mici și acum să vedem care sunt economiile nu avem cum decât să greșim, nu avem cum să facem bine. Apoi, un articol la care țin foarte tare, costurile simplificate. Aici vedeți 60 de pagini cu tot felul de reguli aiurite pe care ar trebui să le respectăm pentru simplificarea costurilor și statele membre au avut bucuria să primească întrebări pe 35 de pagini. Dacă e vorba de costuri simplificate, eu mâine uh, nu mă, pe mine nu o să mă mai chem așa ca astăzi. Uh, în legătură cu instrumentele financiare, acestea se găsesc în 13 acte normative diferite. E imposibil să nu greșești. Și e vorba de instrumente financiare, e vorba de un pachet întreg. Iată, acesta este. L-am cântărit 2 și, două kilograme și jumătate de hârtie. Iată, instrumentele financiare. Aceste reglementări generează erorile. Și ajung acum la punctul culminant, și anume anul uh, contabil. Trebuie să vă închipuiți că declarațiile financiare vin din, uh, um, din sistemul de susținere la, în funcție de suprafață. Și ideea de bază e să avem în fiecare an acea sumă pentru acea suprafață. Și după aceea se încheie anul și totul e bine. În fondul regional avem proiecte care se întind pe 6-7 ani și uh, Dacă nu se finalizează proiectul, trebuie să se calculeze efectul pe fiecare an. Și ce câștigăm din asta? Nimic. E doar birocrație. Al doilea punct culminant în legătură cu anul contabil. Regulamentul financiar ne permite să lăsăm în bilanț un cotabil anumite plăți pe durata verificărilor, pe când în regulamentul privind fondul uh, de dezvoltare regională se spune contrar, trebuie scoate din bilanț. Ce înseamnă acest lucru? Fiecare proiect constă din mai multe plăți și facturi și uh, deduceri. Deci există sute de facturi și fiecare dintre ele trebuie să poată fi scoasă până când se constată că este întemeiată sau nu. Și asta după mai mulți ani încă. Ceea ce înseamnă că dacă nu se demonstrează un efect e vorba numai de un efort birocratic foarte mare și totul sub titlul frumos al orientării pe rezultate. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much for your presentation. I'm sure we can create. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Cu siguranță vom putea să folosim uh, aceste prezentări și unele sunt foarte artistice. Putem să Continuăm cu următorul nostru invitat, domnul Vasile Dogaru, de la Universitatea de Vest din România. Veți cuvântul, stimate domn profesor. Pentru această oportunitate, pentru invitația de a fi prezent la această uh, prezentare publică. Rezultatele materialului pe care îl voi prezenta în continuare are la bază uh, trei experiențe, patru ani de activitate într-un organism intermediar pentru activitate de cercetare, dezvoltare și inovare, o coordonare științifică la nivelul Universității de Vest pentru strategia la nivelul NAT 3 pe, ă, pentru ă, regiunea Timiș și activitate de cercetare în domeniul dezvoltării economice regionale. Uh, punctul nostru de plecare a fost uh, raportul 5 despre coeziune, lucrat de profesorul Cedrone și adoptat la 16 iunie 2011. Uh, înainte de a începe, aș vrea să mulțumesc dr. Riz pentru pregătirea discursului meu. Deci în acest raport 5 despre coeziune se vorbește despre puține uh, obiective prioritare, despre o evaluare a impactului, despre o cooperare interregională și despre indicatori combinați. Uh, desigur, se vorbește despre simplificare în criteriile de evaluare. În abordarea noastră nu vom vorbi despre simplificarea procedurilor care, în opinia noastră, rezolvă sigur sau pot rezolva problemele de consum a fondurilor europene, ci voi vorbi despre specializarea inteligentă care este un instrument și un obiectiv al Uniunii Europene și care poate rezolva problema eficienței folosirii fondurilor și simplificarea în criteriile de evaluare a alocării acestor fonduri. Uh, la nivelul Centrului de Cercetări Comune ale Institutului Specializat de Prospecțiuni Tehnologice Sevilla s-au făcut primii pași uh, în acest uh, sens și au început să fie măsurate fluxurile dintre regiuni pentru că specializarea la nivelul Uniunii Europene înseamnă măsurarea acestor fluxuri în baza unui principiu uh, foarte important în știința economică, principiul avantajului comparativ. Când vorbim despre simplificare, sigur, ne, ne gândim uh, la trei domenii. În uh, în știință, în domeniul juridic și în procesele empirice spre care ne îndreptăm atenția. Uh, în domeniul juridic au vorbit antevorbitorii mei, în domeniul științei ne gândim la această problemă a uh, uh, sintezei, a înțelegerii și a unei simple măsurări. De asemenea, în domeniul procesului empiric ne gândim să utilizăm puține date și modele de măsurare foarte simplă. Deci este nevoie de această direcție, în opinia noastră, în partea de simplificare, dar sigur vorbim numai în acest context al specializării inteligente. Uh, în prezent, comunitățile europene dispun de rezultate foarte bune uh, ale proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare. Unul din aceste proiecte este proiectul Universității Groningen unde s-au măsurat fluxurile de uh, valoare adăugată, deci transferurile dintre țări. Pe de altă parte, acest centru de cercetări comune deci, a măsurat fluxurile la nivel dezagregat, la nivelul regiunilor uh, NAS uh, 2. Deci este important să folosim aceste rezultate în a, a uh, asigura convergența, în a asigura coeziunea și în a, în a asigura specializarea, pentru că dacă nu avem specializare în interiorul uh, Uniunii Europene, este posibil să folosim același fond pentru același lucru de două ori, deci în două regiuni. Uh, este nevoie ca această, uh, deci comparativ cu Statele Unite, este nevoie să gândim un nou design al produselor și serviciilor în care să consumăm mai multe, mai puține materiale și mai puțină energie. De asemenea, nu putem discuta de o specializare în interiorul Uniunii Europene dacă nu avem înțelegere, dacă nu avem parteneriate scrise am propus un cadru pentru simplificare pornind de la indicatori cadru, iar după aceea putem să regândim aceste principii, aceste arii tematice. Primul se referă la uh, productivitatea sectoarelor. O să iau exemplu în continuare uh, pentru Austria. Este important pentru că el ne rezolvă problema convergenței. De asemenea, am uh, propus să facem această ordonare a sectoarelor specializate pornind de la aceste fluxuri care sunt deja măsurate la nivelul Uniunii Europene prin Centrul de Cercetări Comune, pentru a putea începe semnarea de aceste de, uh, înțelegeri, de parteneriate. Fără aceste parteneriate nu putem să avem o specializare. Noi discutăm de specializare, avem, aceste obiectiv, avem acest obiectiv, dar el trebuie dus până la capăt. De asemenea, uh, recent a fost au fost publicate rezultatele uh, recensământului din anul 2011. Ne permite să facem o proiecție a forței de muncă, comparativ cu ceea ce se întâmplă din 1962 în Statele Unite. Statele Unite fac proiecții pentru următorii 10 ani pe 700 de meserii și profesii și merg la nivel de detaliu, sector, subsector, uh, pe diverse caracteristici, sex, vârstă, ocupație, chiar rasă, pentru că sub aspect științific înseamnă măsurarea unor fluxuri, deci este important să avem în vedere acest lucru. De asemenea, rezultate ale cercetătorilor germani au uh, condus la un nou instrument pentru măsurarea consumurilor de materiale și energie, plecând de la nivel macro până la nivelul de jos deci până la nivelul unui produs. Este important să regândim acest lucru încât acesta să devine un criteriu în uh, alocarea eficientă a fondurilor. De asemenea, este nevoie să ținem cont de acest salt de tip șumpeterian, de salt calitativ în inovare și este nevoie ca aceleași, acest sistem de indicatori dezvoltat, analizat, să fie aplicat începând de la regiunile uh, de jos, de la nivelul 3, NAT 3, până la nivelul Uniunii, pentru că noi la, în momentul actual operăm cu diversi indicatori și măsurăm într-un mod diferit. Și deci rezultatul l-a prezentat uh, colegul meu anterior. Revin la această uh, uh necesitate de a semna uh, parteneriate nu numai între două regiuni și uh, între mai multe regiuni. Deci este important să facem aceste analize prin uh, Uh, echipe comune, pentru că în rest înseamnă o alocare posibil dublă, triplă a fondurilor europene pentru partea de cercetare, pentru partea de inovare și uh, să facem transfer cu plată între aceste regiuni, uh, să facem transfer de know-how cu plată. Uniunea discută, discută deja de decuplare. Aceasta înseamnă reducerea resurselor materiale și energetice și creșterea produsului, a produsului intern brut, de exemplu, sau a unui alt uh, indicator în formă nominală. Deci este important să vedem această legătură între decuplare și partea de specializare folosind măsurarea prin avantajul comparativ și problema uh, economisirii de resurse pentru decuplare în sens uh, strict este nevoie să ținem această valoare adăugată sub control, adică să nu fie o creștere foarte mare. Am uh, trecut în revistă cele trei obiective, deci obiectivul Lisabona, obiectivul pentru prima perioadă, 2000-2007, obiectivul convergență și coeziune, deci ca o sinteză, 2007-2013 și cel de specializare inteligentă. Deci pentru primele două noi am avut o realizare parțială. Uh, este nevoie să, să venim cu acești indicatori și să avem acest sarcin din ce în ce mai simple și instrumente de măsurare mai exactă. Avem în vedere cele, trei, cele cinci uh, grupe de indicatori cadru pentru a putea uh, face o măsurare și o folosire eficientă a fondurilor europene. Aici este exemplu studiului colegilor de la Sevilla care au măsurat uh, aceste fluxuri între toate regiunile, fluxurile de comerț între toate regiunile. Este luat ca exemplu Berlin, uh, regiunea Berlin și este pentru anul 2010. Deci este un prim pas care este foarte important. El este nevoie să, să aibă în spate măsurări legate de consumul de uh, materiale și energie, precum și de transferurile de valoare adăugată. Uh, voi prezenta în continuare, deci există pierderi și inclusiv Universitatea Groningen a măsurat aceste pierderi atât în intraeuropean, cât și în relațiile cu China, cu Statele Unite, cu acești competitori ai noștri și Statele Unite. Am uh, intrat puțin în detaliu în privința uh, avantajului comparativ. Uh, îmi cer scuze pentru cei care cunosc deja sau intră în detaliu uh, sau cunosc în detaliu acest instrument. Deci, având un număr de ien produse, care poate fi oricât de mare, având un număr de 27 de țări, deci putem să calculăm matematic această specializare la nivel de produs sau și sau la nivel de sector. Altfel, astfel încât să câștigăm toate țările să câștige. Deci avem un optim pareto în sens slab. A fost o provocare celebră uh, în momentul când s-a uh, acordat premiul Nobel între Sam Wilson și un matematician, Stanislav Ulam, la nivelul anilor 70. Uh, de asemenea, este necesar ca să conștientizăm și să să conștientizăm faptul că utilizarea acestor fonduri structurale pentru firme ajută la această unire a intereselor colective, ale colectivităților cu cele private ale firmelor și acest lucru se poate face prin unirea celor două optime sau cel puțin apropierea optimul maximizării profitului pe care firmele îl urmăresc oricum și indiferent dacă noi luăm o lege sau adoptăm o lege sau nu o adoptăm și acest interes colectiv pe care îl urmărim la nivel de uh, uh, organism legislativ sau la nivel uh, de cercetare publică. Am luat cazul Austriei, am prezentat uh, ceea ce este menționat și ceea ce a înregistrat Austria ca uh, specializare. Uh, Uh, sigur că am luat numai primele trei uh, rânduri, pentru că celelalte se referă la uh, sectoare unde valoarea adăugată este creată sau vine indirect. Și rezultatul este următorul. Austria este printre puținele țări, după calcule brute, niște calcule sumare care respectă, dar respectă numai la nivel de țară acest principiu al specializării inteligente. Și am luat aceste sectoare cu nivelul uh, productivității măsurate ca valoare adăugată brută pe persoană și am, uh, pe coloana din dreapta, pe ultima coloană, am trecut nivelul salariilor pentru a, a avea în minte care este mărimea sectoarelor. Uh, am vorbit puțin mai înainte de acest instrument care a fost creat la cererea uh, uh, Eurostatului, dar este rezultatul unei muști sistematice de aproape trei decenii a cercetătorilor germani de la uh, diverse universități, Heidelberg, Hamburg, uh, unde au pus la punct această măsurare detaliată, pentru că noi discutăm de economisire de materiale și de energie, dar acest lucru trebuie măsurat. Deci în alocarea de fonduri structurale este important ca să mergem la acest nivel de detaliu. Sigur, trebuie să urmărim și uh, uh deșeurile, reciclarea și așa mai departe, pentru că altfel uh, uh pierdem această caracteristică pe drum. Am dat un exemplu aici cu aceste, acest nivel al consumului uh, uh, pe diversi indicatori, deci uh, consumului de material uh, la nivelul fiecarei țări, aici este prezentat la nivelul Uniunii, observăm că uh, el s-a redus relativ puțin pe această perioadă, iar gradul de recuperare a deșeurilor este foarte mic. Deci Eh, este nevoie de măsurare prin acești indicatori pe toate proiectele și eh, eh, astfel încât să putem să realizăm acest pas. De asemenea, am prezentat rezultatele succint din, dintr-un studiu realizat chiar la nivelul Parlamentului European privind această eficiență a folosirii resurselor S-a luat exemplu pentru 100 de companii germane și s-a uh, extrapolat pentru 100 uh, de companii la nivelul cât, 100 uh, de companii din fiecare țară la nivelul Uniunii Europene. Am luat un exemplu, am luat, am luat uh, un calcul sintetic din viziunea pe care am construit-o la nivelul uh, județului Timiș pentru anul 2050. Sigur că am mers integrat și am făcut niște uh, uh, proiecții indicative uh, Uh, privind uh, acest consum de resurse și privind această productivitate la nivelul valorii adăugate brute pe kilogram de material consumat. Uh, noi nu putem realiza la nivelul acestei regiuni, dacă nu se realizează această specializare așa cum este ea în esența ei, așa cum este explicată în, la nivel analitic, la nivel științific, pentru că altfel aceasta rămâne o simplă vorbă sau rămâne numai o realizare parțială în 2020. Sigur că uh, va trebui uh, o sinteză a ceea ce am prezentat, uh, va trebui ca această muncă începută pe platforma S3 de specializare să fie continuată privind măsurarea avantajului comparativ. Va trebui să introducem acest consum de materiale și energie la nivel detaliat și să-l agregăm treptat. Deci noi dispunem prin statisticile naționale și statistica Eurostatului de aceste instrumente cât este posibil să folosim dacă uh, se dorește uh, cu adevărat o specializare inteligentă în, și la nivel european deci, uh, în Uniune, deci să folosim aceste instrumente care sunt foarte simple și care se calculează acum la, acest, la nivel național. Va trebui să dezagregăm încă uh, unul sau două niveluri și este foarte ușor. Va trebui să facem această proiecție a forței de muncă. De exemplu, România se confruntă cu următoarea situație paradoxală. Până în 2020, populația va scădea cu 623.000 de de locuitori și va trebui să angajăm peste un milion de oameni ca să respectăm uh, uh nivelul uh, sarcina de 70%. Deci este o problemă care e, e, e dificil. De asemenea, s-a discutat, așa cum s-a discutat de foarte multe legi, noi discutăm de foarte multe strategii. Deci va trebui ca aceste strategii să fie integrate și oarecum unificate la nivelul Uniunii, pentru că sunt foarte, foarte multe documente, foarte multe strategii, uneori nu sunt corelate, așa cum antevorbitorul meu a arătat. Sigur că am prezentat foarte sumar ce înseamnă această specializare, ce ar însemna. Ar însemna deci specializarea în sine are o importanță peste jumătate, deci între 45-60. România, de exemplu, după niște calcule generale, pierde aproape 5 miliarde, sigur, și din alte efecte, datorită lipsei acestei specializări, acestui transfer de know-how, uh, acestui calcul unificat, acestei folosiri ineficiente, nu în sensul nerespectării legii uh, pe partea uh, strictă, ci în sensul nerespectării eficienței. Deci va trebui să mergem cu această simplificare și în spate, în spate în ghilimele, deci să mergem pe fondul problemei. Uh, de asemenea, este nevoie să uh, avem un model al forței de muncă pentru că altfel nu reușim să-l controlăm. Și, uh, în fine, este nevoie de unit aceste strategii și va trebui să gândim Uh, alocarea fondurilor europene în cadrul acestui fenomen al susținerii industriilor tinere, uh, deci este un lucru comun în știința economică, încât să asigurăm creștere, o creștere sau o dezvoltare maximă la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult Mulțumesc pentru abordările dumneavoastră prezentate în legătură cu subiectul simplificării. Stimați colegi, aveți cuvântul pentru întrebări, întrebări sugestii, domnule Novakov. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem beneficiari și reprezentanții ai autorităților locale pentru care să discutăm despre politica de coeziune, pentru că această uh, politică contează cel mai mult uh, pe teren, nu în instituțiile europene. Așadar, beneficiarii și reprezentanții autorităților locale sunt uh, turnul uh, de control care uh, dirigează cursul Uniunii Europene Uneori noi trăim într-un fel de turn de filde și avem impresia că totul merge foarte bine. Însă uneori nu uh, se întâmplă așa și știu că putem vorbi foarte mult despre probleme. Domnul Risi, dumneavoastră spuneți că există prea, multe, prea multă birocrație, însă trebuie să găsim și explicația pentru acest lucru. Știu că se vorbește foarte mult despre probleme și că este mai bine să vorbim despre soluții. Știu că este greu, știu că uneori birocrația și măsurile administrative sunt uh, un lucru care descurajează beneficiarii să se implice în uh, politica de coeziune și există și anumite autorități locale și companii care preferă să ia un împrumut și să-l plătească cu dobândă decât să se implice în procedurile și cerințele pe care le stabilesc statele membre. 80% din bugetul comunitar este gestionat de către statele membre. Bugetul european este gestionat de către statele membre și, drept urmare, de autoritățile locale și este locomotiva economiei europene. Nu putem, ne putem permite să punem atâtea obstacole în fața acestor beneficiari. Uh, pentru că uh, am auzit mm, despre probleme, am câteva sugestii. Eu cred că dacă am avea proceduri standard de achiziții publice în Uniunea Europeană, acest lucru ar fi foarte util. Imaginați-vă că am o companie și mă interesează achizițiile publice din Olanda sau în Polonia. Există două cadruri legislative complet diferite Uh, lucru care mă face să uh, fiu mai reticent, să nu mă implic uh, eventual în aceste proceduri. De ce să nu simplificăm aceste proceduri? de proceduri de audit, dacă auditul unei uh, instituții ar uh, însemna același lucru. În momentul de față există diferențe și acest lucru și aud, aud, am economisit auditarea de mai multe ori a aceluiași proiect. Uh, sunt doar două din ideile pe care le-am avut și uh, aștept opinia invitațiilor noștri. Vă mulțumesc, domnul Etheridge. Vă rog să fiți mai conciși pentru a respecta orarul. Tocmai am auzit peste o oră de prezentări foarte bune în numele simplificării și felicit pe oratori. Mi se pare că sunt prezent într-o sală cu oameni foarte inteligenți la nivelul academic cel mai înalt, însă nu este vorba de simplificarea pe care o așteaptă toți oamenii. Ca un om simplu, dumneavoastră vorbiți despre modalități de simplificare pentru a face mai mult și de a simplifica modalitățile pentru a cheltui mai mult și a face mai mult. Însă, în același timp, există o discuție în această comisie în legătură cu faptul că banii nu susțin uh, proiectele care trebuie. Însă, simplificarea reală pornește de la o definiție clară pentru a face mai puțin, ci mai eficient și mai simplu. În întregul sens al acestei reuniuni pare să fie de a face mai mult, dar mai eficient pentru birocrați. Și întrebarea mai, mea mai simplă pentru dumneavoastră ar fi, s-a gândit cineva uh, până acum că totul efortul mental care a fost dedicat în această mașinărie democra- birocratică ar fi utilizat mai bine dacă s-ar fi uh, dacă ar fi utilizat mai democratic pentru ceea ce își doresc într-adevăr cetățenii. Însă felicitări vorbitorilor care sunt extrem de erudiți și mi-a făcut o mare plăcere să vă ascult. Vă mulțumesc, doamna Vana, are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și experților pentru prezentările excelente și propunerile concrete. E foarte important ca în această comisie să facem un schimb de păreri la acest nivel cu dumneavoastră. Dacă vorbim despre simplificare, aceasta are mai multe dimensiuni. În primul rând, e vorba de transparență, adică să luăm decizii în vederea simplificării după analize obiective și evaluări Uh, deci avem și aspectul democrației, uh, pentru că și eu sunt implicată în decizie, deci noi ca Parlamentul European suntem uh, implicați. <clears throat> Apoi să vedem și cum Um, au uh, un efect aceste măsuri asupra IMM-urilor, de exemplu, dar și aspecte calitative. Cum îmi atingă obiectivele calitative, cum ar fi cele din Europa 2020, mai bine și dacă simplificarea poate contribui la aceasta, de exemplu, prin stimulente pentru proiecte durabile, sociale. Aceasta ar fi prima întrebare. Unde vedeți, uh, cum vedeți abordarea pentru această abordare calitativă a simplificării și o întrebare pentru doctor Ris. De, ați prezentat foarte clar și foarte frumos uh, cât de străine sunt unul de celălalt cele două fonduri, dar poate ne dați mai multe detalii. Ce, care credeți când sunt cauzele și cum s-ar putea face o apropiere și o, o armonizare și care ar fi metoda de a face acest lucru? Mulțumesc! Thank you. And the next question, Mr. Albrecht. Domnul Albrecht, următoarea întrebare. Vă mulțumesc. Cred că există mai multe elemente în această dezbatere. Un element reprezintă structura politicii de coeziune. Și în această parte a dezbaterii și este o poveste foarte lungă care vizează legătura între politicile europene, relațiile între comisari, relațiile între direcții generale, relațiile între diversele comisii din Parlamentul European, pentru că problema acestor fonduri, Fondul Social European și pentru dezvoltare, nu ține de implementarea pe teren, însă pentru că avem abordări politice total diferite în Parlament, avem diverse comisii care trag în direcții diferite și este foarte dificil să vorbim unii cu alții aici în Parlament pentru că fiecare își apără propriul său fond. Cei care sunt pe ocupare se luptă cu cei care sunt pentru regiuni. Ca să nu mai vorbim despre Direcția Generală Regio și Comisari. Deci există o relație destul de conflictivă este o adevărată bătălie pentru a vedea cine poate atrage mai multe fonduri pe spuza lui. Deci există o, un, un impuls pentru a nu unifica, pentru a avea uh, proceduri separate, fonduri separate. Singura soluție și cred că concluzia prezentărilor dumneavoastră ar fi să avem un singur fond. Este singura soluție. Să avem un singur fond cu un mesaj foarte clar pentru perspectiva financiară următoare, să oprim acest conflict, pentru că este un dezastru, este o luptă politică care nu ajută pe nimeni. Să avem un singur fond și o singură politică pentru creștere. Dacă nu, fiecare simplificare uh, pe care o vom întreprinde va ajunge să, să fie mai complicată. Vor fi încă 100 de pagini pentru a explica cum să simplificăm. Așa, asta a fost experiența noastră de ani de zile. Mă opresc imediat, domnule președinte. Aceasta este uh, problema de la buget, pur și simplu de la bugetare și este exact aceeași problemă de la bugetare cu indicatorii și uh, adevărata bătălie se poartă în legătură cu faptul că foarte puțin se gândesc la bugetarea pentru performanță și mulți se gândesc la fel cum trebuie să o controlăm și avem din ce în ce mai mult control, dar o performanță din ce în ce mai scăzută. Nu ne gândim cum să obținem performanță, ci cum să controlăm și costul controlului este mai mare decât profitul obținut din proiect. Și e, oamenii sunt din ce în ce mai puțin motivați pentru aceste proiecte pentru că lucrurile devin mult prea complexe în statele mai puțin dezvoltate. Bineînțeles, motivația este clară. Este nevoie de bani europeni. În acele state unde există mai puține fonduri structurale, există însă o abordare de a uh, renunța și de a apela la alte politici. Asta este o problemă pentru noi, pentru că în Germania, Franța, Italia, pas cu pas, uh, oamenii vor spune mulțumim, dar asta este pentru statele mai sărace, nu merită să ne implicăm pentru sumele atât de mici cu acest nivel de birocrație. Uh, uh, mai bine mergem și apelăm la un credit bancar. Există două elemente așadar. Un mesaj clar să avem un singur fond, un singur fond, dacă nu, nu vom rezolva niciodată problema și în al doilea rând, problema este forma de bugetare și să punem accentul pe performanțe și nu atât pe control. Vă mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Da, aș dori să comentez în legătură cu minunatele contribuții pe care le-am ascultat astăzi. Aș dori să știu Ian a lucrat pe evaluarea la jumătate de mandat și văd că deja cunoaște foarte bine problema, însă haideți să examinăm ce putem pune într-o rezoluție a Parlamentului. Uh, mă interesează contextul global. Mi-ați putea fiecare dumneavoastră să-mi dați trei soluții cheie pentru trei soluții cheie pentru politica de coeziune, pentru a le avea și a le putea folosi în textul nostru. Vă mulțumesc, doamna Breso, doreați să interveniți? Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte. Încă experiență. Da, și am destul de multă experiență în acest domeniu și sunt de acord cu observațiile colegului Albrecht. Când vorbim despre simplificare, Există două aspecte. Cel al regulilor diferitelor fonduri, care sunt reguli diferite și care de fapt te împiedică să ai o finanțare din mai multe fonduri în același timp și este cumva contradictoriu cu unul dintre obiectivele noi perioade de programare, de aceea data viitoare trebuie să fim mult mai atenți și mai fermi și trebuie în primul rând să uh, ajungem la un acord între noi și comisie și să existe un acord între diferiții comisari. Trebuie să existe o autorizație pentru folosirea mai multor fonduri. Apoi, nu uh, trebuie să pierdem din vedere rezultatele. Rezultatele sunt cele care contează cel mai mult. Și dacă vreți să aveți rezultate bune, trebuie să simplificați și regulile controlelor financiare, dar și uh, regulile programării financiare. Altfel, există acest risc ca în momentul efectuării controlului sau a dării de seamă să se găsească tot timpul greșeli. Mai ales în acele cazuri în care e vorba despre niște sume mici. Totuși avem nevoie și de proiecte care apoi să devină autonome. Mă gândesc că, de exemplu, o întreprindere nouă, care oricum a beneficiat de resurse puține, nu trebuie verificată uh, la sânge, nu trebuie să fie o procedură la fel de complexă precum pentru o întreprindere multinațională. Dar pentru mine, atunci când folosim resurse europene, cel mai important este rezultatul. Și știind care este experiența invitaților noștri, i-aș întreba dacă ne pot ajuta să definim uh, felul în care, în funcție de rezultatele obținute, putem să parametrăm și uh, metodele de uh, control și de dare de seamă. Thank you, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alte intervenții sau întrebări din partea membrilor Comisiei Regii. Dau cuvântul acum reprezentanților Comisiei Europene. Da, vă rog, aveți cuvântul. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe această temă. Vă mulțumesc, mă numesc Murray Gillen, sunt șef al unității de eficiență operațională și um, aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați invitat aici și pentru inițiativa de a organiza această audiere în legătură cu simplificarea într-un contextul Comisiei Regii este foarte important să avem o discuție largă în legătură cu acest subiect, cu un grup de actori cât mai larg care să ne poată da idei și sfaturi în legătură cu acest subiect. Încep cu câteva idei, idei prezentate de către experți la început. Domnul dr. Ries a făcut o serie de remarci în legătură cu numărul de regulamente și orientări a, și subliniază foarte bine numărul de documente și greutatea acestor pagini. De aceea am uh, un iPad pentru că este mult mai ușor să am acces la toate aceste documente. Însă, trebuie să subliniez că o mare parte din această documentație vine la cererea expresă a statelor membre, în special în ceea ce privește orientările sunt responsabil pentru aceste documente de orientare în direcția mea generală și în ciuda uh, credinței încetățenite, noi nu uh, emitem aceste uh, documente de orientare pentru ca să ne distrăm, le producem la cerere. Și lungimea documentului este un rezultat direct al încercării noastre de a răspunde tuturor întrebărilor pe care le-am primit din partea statelor membre. În ciuda acestei munci, continuăm să primim zeci și zeci de întrebări pe același subiect. Și este doar un singur domeniu din aplicarea generală a acestei politici. Noi suntem funcționari Uh, disciplinați și răspundem întrebărilor, ceea ce generează mai multe documente. Așadar, există o federație simbiotică pentru că numărul de documente provine de la numărul de întrebări care ne, ne sunt puse și adresate. Ne aflăm în situația actuală și cred că trebuie să fim realiști pentru că în acest stadiu al perioadei 2014-2020 nu va exista o eliminare majoră a regulamentelor și nu se va schimba nimic major în utilizarea fondurilor. Va fi o chestiune pe termen mai lung, după 2020 poate. Voi încerca să mă concentrez pe un lucru pe care l-ați menționat dumneavoastră, ce putem face acum ce putem obține în acest stadiu al procesului. Subliniez că există o serie de posibilități de simplificare reală care există deja în regulamentul principal, uh, regulamentul CPR, Common Provisions Regulation, pentru domnul Dr. Rees. Dacă deja uh, consacrăm acest, acest acronim, deja am făcut o, uh, un pas înainte spre simplificare am spus că există posibilități de simplificare, nu sunt obligații de simplificare și asta ca urmare a procesului de negociere în aceste regulamente. Mulți participanți nu își doreau obligații, vroiau flexibilitate în ceea ce privește aceste obliga- în ceea ce privește această simplificare. Doamna Candela a spus un lucru foarte important în programul Pulia. uh, care avea o uh, abordare cu mai multe fonduri, cu FEDR și Fondul Social European în același program. Multe regiuni să nu au vrut să facă așa ceva. Trei elemente rapide însă. Simplificarea costurilor. Acest lucru a fost deja menționat. Aici există un potențialul cel mai mare de simplificare pentru beneficiari și pentru programe există un cost de oportunitate în, în aceste costuri simplificate. Trebuie să se stabilească costurile standard, trebuie să examinezi ceea ce s-a întâmplat în trecut pentru a calcula ce se va folosi în viitor. Însă odată această operațiune făcută, odată ce vorbești cu cei care sunt operatori și introduci aceste sisteme de costuri simplificate, eu cred că nimeni nu va dori să uh, se întoarcă înapoi. Deci aici este o mare posibilitate și de aceea direcțiile noastre, noastre generale încurajează această abordare, cum doamnă comisar Tyson încurajează autoritățile de programare a Fondului Social European pentru a, ca jumătate din fondurile uh, acestea să fie uh, transmise prin uh, sistemul de costuri simplificate. În al doilea rând, uh, auditul. Pentru că dacă există un sistem de costuri simplificate, uh, economiile cu auditul sunt semnificative, se reduc cerințele de audit în mod dramatic. Iau notă de ceea ce au spus o serie de vorbitori în legătură cu problema de auditare și sarcina de auditare. Eu am o perspectivă ușor diferită. Înțeleg frustrările exprimate, observații în legătură cu sarcina, însă le-aș înțelege mai bine dacă uh, rata de eroare generală ar fi mai mică. Este foarte dificil să justifici reducerea auditurilor și simplificarea procedurilor atunci când rata de eroare, în special pe, pe, pe aceste fonduri, sunt, sunt RDF și TSE, sunt atât, când rata de eroare e atât de mare. Al treilea element pe care aș dori să-l menționez Eh, pentru că a mai fost menționat de un expert, este în legătură cu planurile comune. În niciun caz, Comisia nu va renunța la aceste planuri comune de acțiune. Avem o notă orientativă semnificativă cu explicații, consiliere, opțiuni disponibile. Suntem gata să discutăm cu orice stat membru în legătură cu crearea uh, Uh, asemenea programe comune. Însă suntem dezamăgiți, dezamăgiți de lipsa de interes din partea statelor membre și a autorităților de programare. Optimist vorbind, sperăm să fie pentru că s-au concentrat pe înființarea și implementarea noilor programe și acum că acea fază s-a încheiat, va exista un interes mai mare. Suntem foarte dispuși să discutăm și să contribuim în orice fel posibil. Doamna comisar Crețu este preocupată în legătură cu întreaga temă a simplificării și în special impactul asupra beneficiarilor. De aceea a creat grupul la nivel înalt pentru monitorizarea beneficiarilor, care începe activitatea săptămâna viitoare uh, sub președinția vicepreședintului Sim Calas. Ideea acestui grup la nivel înalt este de a examina o serie de opțiuni, începând cu, conceptul de costuri simplificate și coeziune electronică, și să examineze felul în care statele membre și programele lor folosesc aceste oportunități. Atunci când programele nu folosesc aceste opțiuni, vrem să intervenim pentru a ne asigura că se, sunt folosite, să identificăm bunele practici pentru ca și alte state membre să poată să, profita, să profite de ele. După cum am spus, există posibilități semnificative deja disponibile și este critic pentru succesul uh, tuturor fonduri, fondurilor de investiții structurale ca aceste oportunități să fie folosite, ca aceste fonduri să fie atrăgătoare pentru beneficiari, pentru a avea rezultatele necesare uh, pentru a asigura succesul finanțării. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! A fost uh, o declarație foarte răspicată din partea Comisiei. Acum, ultima parte a audierii noastre, dau cuvântul din nou experților noștri invitați, din partea cărora așteptăm mesajul final pe acest subiect. Începem cu doamnele. Doamna Pot Măgăle, două-trei minute maxim vă rog. Mulțumesc. Cum uh, spuneați, discuția a fost foarte interesantă, foarte bogată și am urmărit toate întrebările și observațiile. Mă bucur să aud că un, multe dintre elementele menționate de mine în această după-amiază au fost uh, discutate și de dumneavoastră și, bineînțeles, domnule Olbricht. Suntem într totul de aceeași părere în ideea de a alinia procedurile și regulile în viitor, însă ca să ajungem acolo mai avem o cale dificilă de parcurs. Cred că pot fi optimistă și pot spune că avem un obiectiv comun de a reduce povara pentru diferitele tipuri de actori implicați, dar mai trebuie găsită o metodă și nu e foarte ușor cum să facem cel mai bine acest lucru. Domnul Faniel Elsterroy va trebui să mă consult cu colegii de la asociație pe care o reprezint pentru soluții rapide, dar cred că din discuția purtată reiese că reducerea alinierii în ceea ce privește auditurile e un element cert pe care putem conta. Cred că există și o legătură clară cu pachetul pentru o mai bună reglementare. Se spune clar din partea Comisiei că ar trebui să ne concentrăm pe eh, lucrurile importante în Europa și ar trebui să încercăm să nu mai intrăm în atât de multe detalii. Deci va trebui să vedem cum se împacă această inițiativă pentru o mai bună reglementare cu această eh, temă concretă a simplificării politicii de coeziunii și ehm, care vor fi efectele asupra principiilor ce stau la baza acestei, acestei politici. Mi s-a părut încurajant, încurajator și ce a spus reprezentantul Comisiei în legătură cu uh, programele de acțiune comună, planurile de acțiune comună, dar și în legătură cu alte propuneri. O să mai uh, analizăm situația și o să încercăm să venim cu propuneri concrete. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Maria Candela aveți cuvântul. Provări Da, eu aș dori să răspund la acea întrebare ce se poate face în trei uh, zile, dar uh, dacă ar fi fost așa de ușor, Parlamentul și Comisia deja ar fi reușit. Știm cu ce anume suntem confruntați și că acum uh, Trebuie să gestionăm mai multe fonduri, însă există anumite limite și trebuie să putem să uh, sărim de la unul la celălalt ca să ușurăm viața beneficiarilor. Și sunt și eu de acord cu ce a spus doamna deputat că trebuie să avem o analiză orientată pe rezultate. Dacă găsim o modalitate de a inova serviciile, um, de a finanța infrastructurile și de a um, acorda mai multe resurse pentru toate aceste um, investiții, atunci și metodele folosite ar trebui să fie adaptate. Ca să avem o intervenție reușită la nivelul comunității respective, ar trebui să avem un model de investiții care să fie asemănător indiferent dacă banii provin din Fondul Social European sau din Fondul de uh, Dezvoltare Regională. Și nu contează dacă beneficiarul este o autoritate uh, publică sau o entitate privată. Ce contează este, cum spuneam, rezultatul, și anume că această inovare, acest serviciu nou uh, um, pe care l-am finanțat în teritoriul respectiv, va, da, va avea consecințe pozitive pe termen lung. Noi știm foarte bine cum au fost elaborate programele operaționale. Dar de la o regiune la alta există diferențe mari. Regiunea Puglia este una dintre puținele regiuni din Italia care a ales să aibă finanțare din mai multe fonduri pentru programul său operațional. Dar există uh, regiuni care au un program operațional finanțat dintr-un singur fond. Noi însă, datorită um, opțiunii pe care am, pe care am ales-o, ne-am dat seama că avem nevoie de indicatori diferiți de evaluare și de control uh, de, de fiecare dată când folosim un fond diferit. Și atunci noi ne-am dat seama că așa ceva nu mai poate să continue pentru că um, așa s-a întâmplat în uh, perioada de programare precedentă. Acest, uh, vă dau exemplu indicatorului impactului asupra pieței muncii. Când folosim banii din Fondul Social European, suntem obligați să ținem cont de acest indicator când facem evaluarea. Dar dacă folosești banii din Fondul de Dezvoltare Regională, n-am cum să folosesc acest uh, indicator și de aceea spun că nu este normal. Cel mai bine ar fi să avem un indicator, unul și același, de evaluat, dar să corespundă cu consecințele reale ale um, investițiilor pentru programul respectiv. Ce ne arată acest exemplu? Că dacă avem acest exercițiu al finanțării din mai multe fonduri, atunci să existe și uh, reguli logice și să avem un sistem de criterii și de indicatori care să fie comun. Nu unul să ne vină de la o direcție generală, altul de la altă direcție generală, pentru că fiecare corespunde uneia dintre fonduri. Nu. Avem nevoie de un singur sistem de criterii și un singur sistem de controle. Nu vreau să fiu eu cea care să transmite acest mesaj că vă rog să faceți mai puține controle pentru că sunt prea multe. Nu! Nu acesta era mesajul pe care doream să-l transmit. Înțeleg ce spune Comisia, controlele sunt utile. Dar dacă tot vorbim despre simplificare, atunci ar trebui să simplificăm felul în care sunt organizate aceste controle de către toată filiera uh, entităților instituționale. Eu reprezint o autoritate de gestiune, deci nu spun că inspecțiile nu sunt utile, nu. Însă cel mai important este să vedem cum organizați aceste controle, cum le corelați. Pentru că una sunt regulile și alta este aplicarea lor am putea să reducem foarte mult costurile administrative dacă organizăm mai bine aceste controle. De exemplu, atunci când um, alegeți un eșantion de proiecte. Noi alegem un eșantion, comisia alt eșantion, dar se întâmplă să, se, să fie vorba despre aceleași proiecte și atunci, cum spuneam, cerem oamenilor aceeași informație de, de trei ori pe an, uh, câteodată pe trimestru. De ce să nu anticipăm? Dacă tot este vorba despre aceiași beneficiari, atunci aceleași proiecte, să trimitem datele odată pentru totdeauna. Este greu poate pentru primul control, dar după aceea putem să le facilităm pe următoarele, pentru că aceste date sunt deja disponibile. Pentru că până la urmă este vorba, cum spuneam, despre aceeași beneficiar, despre aceleași întreprinderi și le cer aceleași documente. Și rar uh, o să se accepte să spunem, păi vedeți, noi deja am cerut aceste date pentru un alt control. Nu, ei le vor din nou Uh, tot pe aceleași. Dr. Rees, mulțumesc foarte mult, domnul Dr. Rees. Aveți și dumneavoastră concluzii sau mesaje cu care să încheiați? Mulțumesc. Am și o întrebare de la uh, foarte de la delegata austriacă în legătură cu cele două fonduri pe care le-am prezentat. Fondul um, agrar pentru dezvoltare regional vine din alt context, um, unde cifrele contează um, foarte tare, unde se fac controle tot timpul ale costurilor curente. În al doilea rând, programul LIDER e, de, e foarte mândru de abordarea de jos în sus și succesul se măsoară în fondul social uh, în alt fel, de exemplu. Deci avem abordări complet diferite. Și apoi, comisia, așa cum am mai spus, a arătat clar că infrastructurile mici, adică 600.000 de euro înseamnă infrastructură mică, în fondurile structurale avem limita de 10 milioane. Deci, iată, există abordări foarte diferite. Dar nu vreau să vorbesc numai de rău. Există și programe europene unde s-a spus controlele nu sunt esențiale. nu se întâmplă nimic cu mine, mie nu mi se întâmplă nimic dacă comisia nu e de acord sau vine și ne roagă să facem ceva. Numai că aceste 60 de pagini sunt 60 de pagini pe care controlorii le controlează. E un document de audit și de aceea imediat ce fac o uh, mică greșeală, aceasta duce la o rată a erorii foarte mari, uh, foarte mare și aș mai spune ceva despre rata eh, de eroare. Curtea de conturi a landului a făcut o anchetă foarte interesantă în legătură cu fondul eh, agricol pentru um, dezvoltare rurală. Și numai prin sistemul de eșantionare avem o încărcare cu erori foarte mari pentru că nu putem să verificăm 100% acele erori pentru că avem o încărcare prea mare, tocmai din cauza eșantioanelor. Deci, această rată a erorilor e produsă de comisie cu aceste reguli. Și nimeni nu își pune întrebarea de ce există așa de multe, 60 de pagini de îndrumări, nu vine nimeni cu ideea să se uite la ce duc acestea de fapt. Și apoi aș mai reveni la un aspect, la problema auditului. Atâta vreme cât nu avem un sistem de audit unitar, un, control, un sistem de control și audit administrativ, puteți să uitați de orice fonduri, pentru că, așa cum arăta și colega din Italia, trebuie uneori să controlezi de două ori sau de trei ori. Pot să vă dau multe exemple în care o firmă a fost controlată de noi și apoi de autoritatea de control după câteva zile. Și apoi s-a închis uh, firma. Și noi n-am autorizat niciun control. Toate documentele prezentate trebuiau prezentate încă o dată. Și așa se nasc greșelile, erorile. Thank you. Mulțumesc. Și acum domnul profesor Dogaru, ultimele observații și mesaje. Uniunea a făcut salturi uriașe după anul 2000 până în uh, prezent uh, și-a simplificat și-a clarificat și a simplificat parțial obiective, proceduri, relații. Sigur că pe partea birocratică s-au multiplicat legi, s-au multiplicat anumite proceduri și este foarte important uh, această direcție. În anul 2002 primeam o factură de la Eurostat după ce am salvat niște date ca să plătesc în jur de 4.000 de euro. Deci la, la vremea aceea nici uh, accesarea de baze de date nu era posibilă în Uniunea Europeană. Deci salvam aceste baze de date despre țările din Uniune din Uh, Ministerul Muncii din Statele Unite, Departamentul de Statistică. Deci aceste salturi sunt extraordinare. De asemenea, s-au făcut salturi privind această integrare a măsurării, pentru că noi, fără măsurare, putem să discutăm, putem să, să spunem foarte multe, dar uh, fără măsurare nu putem lua o decizie cât de cât corectă. Deci, dacă discutăm despre simplificarea ca proceduri, desigur că este foarte necesară și este foarte utilă, dar revin la problema eficienței. Este nevoie ca înainte de a discuta această problemă a simplificării procedurilor să lăburim problema eficienței uh, Uh, folosirii fondurilor europene. Pentru că dacă plecăm de la acest punct fix și de acele câteva direcții pe care le-am propus și altele care mai pot apare și care se propune, înseamnă că ne simplificăm și avem un mod de gândire comun. Dacă uh, rămânem la cele 11 direcții, la alte priorități și la, la, la cele 11 priorități, la alte priorități, deci uh, reușim să dublăm, să triplăm prin aceleași programe operaționale. Uh, Regiunea Timiș, la care am participat la constituirea strategiei, a fost pe locul 3 din cele peste 1350 de regiuni ca dinamică ea ajunge în următorii ani la o limită. De ce? Pentru că nu avem uh, posibilitatea să atingem acești indicatori calitativ prin faptul că nu putem accesa fonduri după aceste criterii de eficiență care sunt prevăzute în uh, strategia de specializare inteligentă. Deci ajungem la acest blocaj și, în opinia noastră, la această folosire uh, în sens relativ ineficientă a fondurilor. De aceea trebuie să ne punem problema unde dorim să ajungem. Voi lua un exemplu de uh, a procedurii. Există o lege, o directivă 28 din 2009 privind uh, urmărirea nivelului uh, resurselor, cantității de resurse regenerabile, în total uh, resurse de energie. Există o altă directivă din uh, 31 din 2010 care urmărește același lucru pe clădiri era foarte simplu să dezvolte un, uh, o subtemă în cadrul primei directive încât să se urmărească acest lucru și pentru clădiri. Deci este un mod de a complica și uh, nu, nu avem rezultatele scontate din această perspectivă a măsurării. Uh, trebuie să ținem cont că în Uniune producem valoare adăugată de la un nivel foarte redus, de la aproximativ 20 25 de cenți uh, valoarea adăugată brută sau produs intern brut pe kilogram de material până la nivelul medii europene 1,76 euro pe kilogram și până la un nivel de vârf de 3, aproximativ 3,50 euro pe valoare adăugată. Atât timp când nu vom urmări prin specializare, prin uh, preocuparea pentru partea de cercetare, reproiectare inovativă de, să spunem, 50 de regiuni care să se concentreze pe același sector, și să facem această repartiție la nivelul Uniunii, această specializare, nu vom reuși să facem progrese reale, așa cum privesc comparativ cum se întâmplă în Statele Unite. Statele Unite au un singur model de dezvoltare energetică, uh, acesta este uh, un punct cadru, urmăresc foarte clar tehnologiile de vârf care devin viabile, deci în ultima proiecție uh, făcută cu ajutorul modelului NEMO, regăsim aceste lucruri. Noi avem o multitudine de studii, de proiecte, însă nu avem această uh, unificare. O să răspund, să încerc să răspund, uh, sigur, la, la un nivel general, uh, domnului Van Uh, Deci, cred, rămân la ideea că această creștere a valorii adăugate, dar cu mențiunile făcute, deci această creștere a valorii adăugate și acest nivel al valorii adăugate brute pe salariat, și nu produsul intern brut pe locuitor, deci văzut la nivel de sector în cadrul fiecărei regiuni, rămâne un indicator de bază. Pentru că aceasta ne arată eficiența prin care noi reușim să uh, producem în, într-o regiune salarii, profit, uh, bani pentru bugetele pe diferite niveluri și amortizare. Dacă nu se discută de valoare adăugată în documente, dar este cu diferite semnificații și nu este în sens economic. Deci, ă, și aceasta poate provoca confuzii. Deci discutăm de valoare adăugată în sensul de dezvoltare durabilă, discutăm, ă, sunt lucruri care pot ă, naște neînțelegeri. A doua direcție este această problemă a reducerii consumului de materiale. Se fac studii la nivelul statelor avansate privind materialele critice, deci materialele care încep, sunt studii la nivelul Germaniei, Uh, sunt materiale care încep să dispară, sunt materiale cu stocuri reduse, deci pentru următorii 30-50 de ani ne așteptăm la dispariția unor materiale, deci va trebui să schimbăm rețetele de fabricație. Dacă nu facem această specializare și nu reducem acest consum, această cheltuire de fonduri nu este pe cea mai bună direcție posibilă. Poate fi pe o direcție bună posibilă, dar nu pe cea mai bună. Și în fine, a treia direcție, uh, noi avem o, o resursă extraordinară în Europa. Avem o forță de muncă în general bine pregătită. Deci va trebui să o folosim. Dacă privim rezultatele recensământului și vedem care este gradul de neutilizare pe fiecare țară și câte lucruri specifice, vedem cât de mult se, pot folosi, se poate folosi această resursă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much for Mulțumim foarte mult pentru această discuție foarte fructuoasă și pentru întreaga audiere. Mulțumim oaspeților noștri pentru contribuțiile foarte interesante la discuțiile noastre și cu aceasta închei aici discuția și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul anual al Băncii Europene de Investiții uh, o luare în considerare a unui proiect de aviz al Comisiei Regii. Din 2013, uh, comisiile Econ și control, pentru control bugetar uh, au făcut pe rând uh, avize pe um, marginea acestui raport. Avem acum o prezentare a raportului BEI pe 2014 referitor la implementarea politicii de coeziune care pare să meargă din ce în ce mai bine, dar fiind că noua generi, generație de politici de coeziune prevede o mai bună folosire a instrumentelor financiare. De aceea Comisia Regii a hotărât să redacteze un aviz pentru raportul din inițiativa al Comisiei de Control Bugetar și propun ca termenul pentru amendamente pe acest proiect de aviz pe care îl vom discuta astăzi să fie la ora 12, 22 octombrie, miercuri. Miercuri 22 octombrie, ora 12, ar, este termenul pentru depunerea de amendamente și raportorul acestui aviz este domnul Cici, care nu e prezent, așa că permiteți-mi ca numele domniei sale să vă prezint proiectul de aviz. Iată, deci, ce pot să vă spun în numele domnului Iacov Cici. Dragi colegi, domnia să mi-a spus că este bolnav, nu poate participa prin urmare la această reuniune și m-a rugat să prezint în numele său câteva elemente legate visul său referitoare, referitor la raportul anual al BEI pentru 2014. Mai întâi aș vrea să sublinieze importanța BEI în completarea fondurilor europene structurale și de investiții. Multe state membre se confruntă cu lipsă de lichidități și de cofinanțare și Banca Europeană de Investiții poate oferi un sprijin prețios. De aceea se salută majorarea activităților de finanțare totală ale BEI în 2014, inclusiv peste 50 de miliarde de euro acordați în mod suplimentar pentru împrumuturi, pe lângă cei 150 de miliarde investiții mobilizate esențiale pentru completarea politicii de coeziune și a um, fondurilor structurale și de investiții. Se recunoaște o mică întrerupere. Avem pe hârtie, citiți ceea ce avem la dispoziție. Nu, nu voi citi tot, spune doamna președinte, pot să vă spun că uh, impresia mea este că eu citam oricum niște note, dar impresia mea este că domnul Cici s-a concentrat pe elementele bune din raport, elementele pozitive, a menționat rolul Băncii Europene de Investiții, rolul din ce în ce mai mare al băncii și, în a doua parte a vizului, menționează opțiuni pentru dezvoltarea relațiilor dintre Comisia Regii și Banca Europeană de Investiții. Iată cele două aspecte pe care vreau să le menționez eu și cu aceasta nu mai uh, citesc uh, mesajul domnului Cici. Mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy. Sunt uh, raportorul din umbră sau umbra raportorului din umbră. Bun, începem cu raportorii din umbră. Domnul de la PPE nu e de față, așa că consider că n-a făcut observații. Structura avizului e bună. Ceea ce ați subliniat, sinergiile cu fondurile noastre, pentru a avea rezultate ale politicii de coeziune, adică investiții mai mari decât de obicei. Sunt un lucru important, cu adevărat important. Domnul Cico mi-a spus să subliniez sprijinul și pentru proiectele mari, dar și pentru IMM-uri, în egală măsură, Există Fondul European de Investiții și mi s-a cerut să subliniez acest lucru pentru că nu sunt prea multe lichidități la dispoziția IMM-urilor și de aceea acestora le e greu să supraviețuiască. Tipul de măsuri folosite sunt foarte utile. Deci asta în legătură cu IMM-urile. Celălalt punct e referitor la sprijinul pe care BEI îl poate acorda în ceea ce privește cooperarea cu agențiile de dezvoltare regională. Există mai multe instrumente în țări, în regiuni, în landuri care pot fi vehicule pentru aceste fonduri circulare. În 2014 a fost posibil să sporim capacitatea de învățare ca să nu se mai facă greșeli, ceea ce e foarte important. Și aș sublinia și ce importantă poate fi contribuția BEI în cooperarea cu agențiile de dezvoltare regională și fondurile de dezvoltare regională. Acesta ar putea fi un lucru important. Și înțeleg că domnul Iafcovici a cerut și o strategie macroregională care să fie finanțată special, dar bineînțeles am putea să mai includem tot felul de alte lucruri în document. Tehnologiile cheie, generice, care ar putea fi incluse în faza de proiect pilot pentru dezvoltarea de tot felul de tehnologii noi și a cerut și continuarea sub sprijinului pentru sectoare economice tradiționale, cum ar fi turismul, agricultura, construcția de nave. Dacă menționăm anumite sectoare, Trebuie să menționăm, cred, și unele mai moderne care creează locuri de muncă. Dar, oricum, o să discutăm despre amendamente și vom încerca să susținem acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Breso, în numele raportorului din umbră. Ce poco tempo, perché... E târziu, nu mai avem mult timp la dispoziție, deci doar câteva observații și după aceea raportorul nostru din urmă o să vă trimită textul, e bine, o să-l trimite raportorului. Mai întâi vrem să subliniem rolul important pe care îl are asistența tehnică, care poate să fie oferită um, entităților locale, pentru că principala problemă este să elaborez proiecte și apoi să știi cum să folosești bine uh, fondurile dacă le obții. Încă o observație în ce privește nevoia de a avea o relație mai strânsă între Parlament și mai ales uh, între comisia noastră și Banca Europeană de Investiții. mai ales așa cum a spus și colegul, despre cum pot să fie mai bine sprijinite IMM-urile. Deci cred că ar trebui să accentăm mai mult punctul 8, așa cum spunea și raportorul. Avem ceva îndoieli în ce privește tema barierelor financiare. Ce sunt aceste bariere? Dacă raportorul ar putea să ne precizeze mai bine acest concept. Uh, I-am fi recunoscător. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much, Mr. Luer. You present the shadow. Mulțumesc, domnule Luer. Dumneavoastră uh, prezentați de asemenea un raportor din umbră. Da, eu trebuie să mă dedublez și acum uh, sunt Jim Nicholson. Există mai multe aspecte pe care ECR-ul le poate susține, mai ales în ce privește rolul BCI, Băncii Europene de Investiții, pentru a sprijini investițiile și suntem de acord cu ce scrie la începutul aliniatului 8, și anume că pentru perioada de programare 2014-2020 Trebuie să avem o politică orientată pe rezultate și este foarte important să putem să dovedim uh, contribuabilor europeni că acești bani sunt cheltuiți așa cum trebuie. Și sunt de asemenea de acord cu ce a spus uh, raportorul la alineatul 2 despre nevoia de a avea consecvență și complementaritate între uh, investițiile de la BEI și investițiile din fondurile de coeziune. Cred că multă lume consideră că EFSI este încă cam prea abstract și prea departe de potențialii beneficiari. Ar trebui să existe o legătură mai bună între EFSI și uh, banii care pot să vină de la Banca Europeană de Investiții. Astfel totul ar deveni mai puțin abstract. Știm că se dorește folosirea uh, platformei puse la punct de BEI în sectorul agricol, mai ales pentru a moderniza sectorul productiv. Agricultura este doar unul dintre sectoarele care pot să beneficieze de aceste finanțări, însă insist asupra nevoii de coerență și de consecvență Uh, și de complementaritate între finanțele de la B și cele din fondul de structurare. Mulțumesc, domnule Sterk. Sunteți raportor din umbră? Uh, pošto nema gospodina Jakovčića, onda ću ja maksimalno skratiti. Uh, Mulțumesc. Și pentru noi raportorul nu este prezent. Încerc să-l înlocuiesc. Vreau să spun următoarele. Banca Europeană de Investiții poate să promoveze dezvoltarea regională și coeziunea socială. În numele verzilor, vreau să spun că nouă ne pasă foarte mult de transparența instrumentelor financiare. Recent, în presă s-a spus că se dorește um, anchetarea folosirii fondurilor de la Banca Europeană de Investiții, pentru că s-ar putea ca ei să uh, fi fost folosiți, de exemplu, pentru a pune la punct uh, softul pe care îl folosește Volkswagen pentru a falsifica datele uh, testelor Curtea de Contre a arătat că încă nu beneficiem de suficiente informații în ce privește felul în care fondurile sunt folosite de beneficiari, Și e păcat pentru că ar trebui să folosim toate aceste oportunități de investiții pentru a crea locuri de muncă ecologice. Ma vreau să spun că trebuie să-i informăm pe beneficiari în ce privește oportunitățile de finanțare și trebuie să avem reguli mai clare pentru toți beneficiarii. We have another shadow, Mrs. Demato. Mulțumesc, mai avem un raportor din umbră, doamna Demato. Mm. Mm. Uh, raportorul din umbră nu este prezent. Thank you very much. So I expect... Mulțumesc. Mă aștept ca raportorul și raportorii din umbră să discute despre text, să mai lucreze și vă reamintesc termenul pentru amendamente este miercuri 22, 21 ă, octombrie. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul anual pentru 2014 în legătură cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii, combaterea fraudei, uh, în temelul articolului 325 din tratatul privind funcționarea Uniunii, uh, Comisia publică un raport anual în legătură cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii în statele membre. Sunt acoperite mai multe domenii de politici uh, importante, inclusiv politica de coeziune și Comisia pentru Control Bugetar redactează un raport din proprie inițiativă referitor la acest uh, raport anual și domnul raportor Von nu a putut fi prezent astăzi ca să-și prezinte proiectul de aviz și doamna Breso are amabilitatea să prezinte numele domniei sale și uh, vă spun că termenul pentru amendamente este tot miercuri 21 octombrie și cu aceasta dau cuvântul doamnei Bresu. Mulțumesc, doamnă președinte. Conform domnului Ivon, nu există probleme deosebite cu acest dosar. Constatările sunt interesante. Iar în ceea ce privește politica de coeziune, trebuie spus că aceasta nu e domeniul unde se constată numărul cel mai mare de nereguli. Acesta se referă la Fondul de Dezvoltare Regională. Dacă facem o comparație cu 2013, avem o creștere cu 2% a neregulilor, reprezentând un 1649 de cazuri de nereguli raportate ca fiind cazuri de fraudă. E important să se precizeze că nu există nicio definiție comună a ceea ce înseamnă fraudulos sau nu. Există diferențe între statele membre și aceasta e o problemă. Cred că de aceea măsura în care se detectează neregulile este diferită și trebuie să uniformizăm regulile. Altfel, nu vom putea face comparații între diferitele state membre. Înțelegem că Comisia și-a intensificat eforturile pentru a combate aceste nereguli și raportul uh, menționează evaluarea la jumătate de parcurs în 2018, care va ajuta la evaluarea măsurilor de combaterea fraudei, eficacitatea lor, mai bine zis. Deci vom aștepta acest raport. Sunt de asemenea raportor în Comisia AFCO pentru același raport și cred că aș ruga și eu Comisia să simplifice procedura, creând categorii cu cele mai frecvente și pertinente tipuri de erori de nereguli pentru a evita confuzia între erori și fraude și pentru a putea combate mai bine fraudele reale și nu erorile care ar putea fi preîntâmpinată dacă ar exista o definiție clară. Mulțumesc. Very much. Mulțumesc. Raportorii din umbră doresc să intervină? Domnul Doici, mulțumesc, doamna președinte. De acum a devenit tradiție să ne înlocuim unul pe celălalt, așa că înlocuiesc raportorului din umbră al PPE și în numele său doresc să spun următoarele lucruri. În legătură cu acest proiect de aviz al uh, domnului Ivan. În primul rând, PPE dorește să-i mulțumesc pentru eforturile de redactare a acestui raport, care e o foarte bună bază de plecare în dezbaterea noastră în legătură cu raportul. Pentru PPE, simplificarea e foarte importantă. E important să subliniem și că nu orice eroare înseamnă fraudă. Prin urmare, trebuie să se facă o diferență între cele două erori sau nereguli care nu sunt comise în scop de fraudă și care pot fi reîntâmpinate. PPE consideră însă că procedurile și reglementările trebuie simplificate pentru că, în acest fel, am putea să reducem și numărul de erori. Achizițiile publice sunt un alt subiect la care PP ține foarte tare și dacă ne gândim la politica regională, știm că majoritatea fondurilor se cheltuie în urma unor proceduri de achiziții publice. Deci trebuie să știm mai multe despre erori și fraude în acest domeniu, astfel încât să putem fi mai eficienți în combaterea lor. Apoi, trebuie să încurajăm statele membre să facă schimb de bune practici, astfel vom putea preîntâmpina descoperii și reacționa la nereguli și fraude și putem ajuta și alte autorități locale și regionale să combată frauda. Nu trebuie să uităm că frauda are din ce în ce mai mult un caracter internațional și trebuie să se ia măsuri și la nivel internațional Poate că ar trebui să avem un fel de procuratură ca să evităm suprapunerea eforturilor. Deci, dragi colegi, doamna președinte, acestea sunt ideile noastre în numele PPE și așa vom participa la dezbatere. Mulțumesc. Mister. Domnul Cesec, aveți cuvântul. Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca, ja w imieniu grupy EKR dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ECR, mulțumesc raportorului pentru pregătirea acestui aviz. Este primul raport, am impresia, primul aviz pentru această perioadă până în anul 2020 și cred că trebuie să subliniem faptul că avem nevoie de aceste idei și principii pentru coeziune, că trebuie să facem ceva în legătură cu erorile, pentru că atât pe partea cheltuielilor cât și a veniturilor nu existau așa de multe erori. Dacă ne uităm la rezultatele financiare, vedem că a, avut loc o creștere de 60% până în 2015. Vorbim aici despre plățile directe și în al doilea rând, în domeniul gestiunii, există o problemă cu abuzul și frauda în ultimii ani. și numărul cel mai mare de, rata cea mai mare a erorilor a fost de aproape 40% la fondul de coeziune. Trebuie să analizăm cauzele acestor erori. În anumite cazuri am văzut că se datorează utilizării greșite a fondurilor și a gestiunii financiare incorrecte. În alte cazuri am înregistrat rate și mai mari de eroare și acest lucru ne preocupă Trebuie să facem ceva în legătură cu abuzul și în legătură cu frauda și trebuie să vedem dacă Comisia Europeană poate să ne dea o idee în legătură cu motivul acestei creșteri a nivelului ratei erorii. Știm că Curtea de Conturi a pus sub semnul întrebării felul în care cheltuiesc anumite state membre aceste fonduri. Știm că mm, sunt foarte multe tranzacții care trebuie să fie analizate. Câteodată se discută felul în care a fost, au fost cheltuite aceste fonduri și poate că au existat erori și în alte domenii. O analiză a erorilor ne arată că deseori este vorba de Uh, neînțelegerea, proastă înțelegerea procedurilor și neînțelegerea acestora. Trebuie să subliniem faptul că nivelul cel mai mare, mare de fraudă ține de certificate falsificate, ceea ce a dus la fraudă financiară și la corupție și în acest domeniu. Însă trebuie să avem în vedere principii uh, principiile și să încercăm să împiedicăm erorile. Bineînțeles că în anumite cazuri se poate ajunge la suspendarea plăților. Și aș dori să vă spun că dacă vrem să mobilizăm cooperarea pentru a lupta împotriva acestui tip de fraudă, trebuie să fim organizați Trebuie să avem o obligație de raportare și trebuie să ne asigurăm că avem mecanismele corespunzătoare. Vă mulțumesc, nu văd alte solicitări. A, ah, domnule Stranc, aveți cuvântul. Bineînțeles, domnul Screle, că ne locuiesc pe raportul nostru din umbră. Câteva observații din partea avizului, din partea raportului nostru din umbră în legătură cu acest aviz, în legătură cu protecția intereselor financiare ale Uniunii. Salută Uh, progresul în ceea ce privește fraudele, însă anumite aspecte nu se reflectă în text, în numărul de cazuri raportate și felul în care acestea se corelează cu sumele recuperate, conform OLAF. Motivul este diferența, decalajul temporar. Însă acest argument nu este suficient, avem nevoie de măsuri care să ne permită ceea ce s-a întâmplat în cazurile concrete cifrele de la OLAF trebuie să fie comparabile și puse în context, altfel uh, informațiile noastre sunt prea limitate. Însă există și anumite lucruri bune, salutăm faptul că se pune important se pune accentul pe construirea de capacități în aliniatul 4 și că se luptă împotriva conflictelor de interes salutăm că importanța uh, constituirii de capacități apare în paragraful 4. Este o bază foarte bună pentru uh, acest, uh, pentru lupta împotriva acestor fraude. Acum nu mai văd alte, alți aportori din umbră. Nu mi-a făcut semn că nu dorește să intervină. Avem reprezentanți din partea OLAF, am impresia. Doriți să interveniți? Doamna, doamna Maria Ționi, da, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor și stimaților membri ai comisiei că um, ne-au dat informații în legătură cu acest raport, am luat note de comentariile dumneavoastră și, bineînțeles, vom lua în considerare observațiile dumneavoastră la pregătirea raportului nostru. Ați menționat faptul că ați comparat erorile și frauda. Acest raport acoperă în primul rând neregulile. Neregulile și fraudele. Atât pentru ambele lucruri avem definiții foarte clare, avem uh, legislație comunitară și acest raport nu se referă la erori este un lucru care trebuie să fie văzut în context, în comparație cu raportul Curții de Conturi. Este un aspect uh, foarte important de menționat. Bineînțeles, știu că ați dori să existe o legătură între uh, raportare și recuperare. însă în gestiune recuperarea este responsabil în gestiunea comună recuperarea este res, recu, responsabilitatea statului membru. Este adevărat că la nivelul comisiei avem uh, toate intențiile să ne achităm în ceea ce privește atribuțiile noastre ale comisiei către statele membre, și în cazul raportării avem informații în baze de date, însă aceste informații nu sunt informații care se reprezintă realitatea, pentru că funcționarea fondurilor de politică de coeziune acordă posibilitatea statelor membre să corecteze atunci când se identifică o asemenea posibilitate de eroare. Nu se poate corect, efectua o corectare prin diversificarea cheltuielilor la nivelul statului membru și se poate monitoriza recuperarea la nivelul beneficiarului, însă este un uh, temă de tratat între statele membre și beneficiari. un lucru foarte important a fost transparența și cooperarea cu partenerii. Aș spune că alături de comisie suntem, colaborăm în, în de aproape cu Direcția Generală Politice Regionale și Ocupare și cu statele membre. De exemplu, astăzi am avut uh, o întâlnire cu autoritățile de control și am discutat toate problemele uh, acestea. În 1 decembrie vom avea o întâlnire cu experții naționali responsabili cu obligația de raportare și în, momentul publicării pachetului pentru următoarea perioadă de raportare, vom avea posibilitatea de a discuta cum să putem îmbunătăți mai mult, cum să putem îmbunătăți mai mult procesul de raportare pentru a clarifica situația și pentru a primi prompt informații la nivelul comisiei ceea ce acest raport acoperă în special informații din, primite din partea statelor, statelor membre în legătură cu neregulile financiare. Domnul Kessler a făcut referire la raportul OLAF și anume ancheta OLAF însă Comisia nu are foarte multe informații pentru a monitoriza situația ulterior. Mă opresc aici, nu știu dacă colegul meu dorește să intervină. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă reamintesc că între 31 octombrie la amiaz este termenul pentru amendamente. Continuăm cu următorul punct, examinarea proiectului de aviz în ceea ce privește recomandările către Comisia Europeană și negocieri, pentru negocierile pentru TISA, acord, tratatul pentru servicii. Raportor este doamna Monica Vana, cineva o înlocuiește, am impresia. Acest acord este un acord care este negociat în momentul actual între 25 de membri ai Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv Uniunea Europeană. Aceste uh, state reprezintă 70% din comerțul mondial de servicii. Se bazează pe acordul general al OMC în legătură cu comerțul cu servicii, uh, cu deschid, legătură cu deschiderea piețelor, în ceea ce privește serviciile financiare, telecomunicații și transport maritim. Comisia negociază în numele Uniunii Europene pe baza mandatului acordat de către 28 de state membre. Parlamentul poate să accepte sau să respingă acordul final, dar nu îl poate modifica. Comisia INTA redactează un raport de inițiativă pentru a prezenta avizul Parlamentului în legătură cu aceste negocieri și impactul său asupra guvernanței regionale și autorităților regionale, precum și a coeziunii teritoriale. Regii, așadar, va redacta un aviz. Raportor este doamna Vana. Termenul pentru amendamente este 31 octombrie, miercuri. Dau cuvântul acum domnului Sclerc în numele doamnei Ivana. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Mm, vorbesc astăzi în numele doamnei Ivana, care nu este prezentă pentru care obligații acasă. A încercat să vă mulțumesc pentru înțelegere și vă prezint aici ideile sale în legătură cu situația actuală din TISA. În primul rând, după cum știți, este vorba de o negociere plurilaterală pentru liberalizarea comerțului cu servicii demarată în martie 2013, care implică 24 de state. Este o urmare a acordului GATT, deci este negociată în nivel plurilateral inclus în uh, rundele de negociere ale OMC. Proiectul de raport al Comisiei INT al domnului Reding a fost de disponibil deja această săptămână. A introdus câteva eneniate în legătură cu competența de reglementare a autorităților uh, regionale de ce ar trebui comisia noastră să uh, scrie un aviz. Este crucial ca comisia Regis să se exprime în legătură cu acest uh, subiect pentru că este, există un impact uh, major în ceea ce privește serviciile care sunt prestate la nivel local. Un asemenea acord ar afecta coeziunea economică și socială a Uniunii. Acordul ar limita marja de manevră a municipalităților și a autorităților locale în autoadministrare și în capacitatea administrativă, ceea ce ar contraveni principiilor politicii de coeziune. Trebuie ca aceste regulamente uh, interne să fie supuse unui test de necesitate solicitările noastre. Solicităm Comisiei și statelor membre să respecte obiectivelor obiectivele coeziunii teritoriale, economice și sociale. Vrem mai multe informații și evaluări de impact în, legăt- în legătură cu efectul TISA la nivel regional și local. Nu vrem ca standardele și principiile uh, politicii de coeziune să fie uh, diluate de către TISA sau alte acorduri puterea uh, autorităților locale și regionale trebuie păstrată și solicităm să se consolideze angajamentele la nivel local, după cum apare în articolul 1.3 al GAT. Nu în ultimul rând, vrem o excludere completă a serviciilor publice din negocierile TISA, după cum a propus deja doamna Reding vrem să adăugăm și două amendamente. Parlamentul nu a avut timp să acționeze înainte de uh, prezentarea versiunii Consiliului. Procedura parlamentară nu acordă acestei, uh, acestui dosar suficient timp. Doamna Fana așteaptă comentarii din partea raportorilor din umbră și uh, va conlucra cu toată lumea în legătură cu această temă foarte importantă. Vă mulțumesc pentru prezentare. Aș dori să vă informez că doi dintre raportorii din umbră i-au transmis deja în scris doamnei Ivana comentarii Picula din partea socialiștilor și democraților și domnul Luer din partea conservatorilor și reformiștilor. Acum îi dau cuvântul domnului Tacula, raportor din umbră al grupului ALDE. Să-mi folosesc limba maternă. Johtaja, hyvät kollegat, tässä muutama ajatus. Ensinnäkin kiitoksia. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva observații pe care aș dori să le mai fac. Îi mulțumim, îi mulțumesc colegii Vana pentru acest, pentru acest raport. Competența comisiei noastre nu este foarte clară și cred că trebuie să fim foarte precauți în tratarea acestei chestiuni știm că dacă Uniunea Europeană vorbește despre criterii de calitate, este vorba de fapt despre ridicarea acestor criterii și nu scăderea acestora. Comisia a arătat foarte clar că sănătatea și mediul, criteri, criteriile de mediu și de sănătate nu vor scădea, ci vor fi doar consolidate. Este un lucru foarte important pentru că nu trebuie să generalizăm acest principiu tuturor acordurilor comerciale, însă trebuie să ne concentrăm pe acordurile comerciale pe care le avem în vedere acum. Trebuie să avem în vedere că Uniunea Europeană nu are mandat să se exprime în legătură cu serviciile publice din statele membre și că guvernele statelor membre dețin puterea de decizie în legătură cu serviciile publice și ceea ce se consideră că este serviciu public. Vă reamintesc că statele membre sunt responsabile să se asigure că autoritățile regionale nu au de suferit în urma acestui acord și acest lucru va trebui să fie acceptat de către Consiliu. Trebuie să fim foarte precauți cu acest aviz și să ținem cont de obiectivul raportului care este de a ajunge la un acord echilibrat care să asigure uh, creșterea economică statelor membre. Trebuie să înțelegem care este mesajul pe care vrea să îl transmită comisia noastră, comisiei INTA. Pentru că noi exprimăm doar un aviz, acestea sunt opiniile pe care aș dori să le exprim. Am uh, văzut că colegii și-au transmis opiniile în scris și o voi face și eu pentru ca doamna raportor să primească opiniile mele și sunt sigur că și colegul Screlec va face totul pentru a prezenta avizele pe care le-am exprimat la această reuniune. Vă mulțumesc, doamna D'Amato. Eu volevo ringraziare la colega per aver... Mulțumesc colegei pentru faptul că a insistat că mm, Comisia Regii să redacteze un aviz. Și în alineatele din primul proiect de aviz, se spunea de mai multe ori că acest um, program poate să aibă un adevărat impact asupra teritoriilor. Și mi se pare că este mult mai îngrijorător decât um, TTIP-ul. Primele vești reale despre acest tratat de fapt, sunt scurgeri de informații pe care mm, le datorăm lui Julio Assange. Și așa s-au făcut descoperiri și dezvăliri despre um, aceste negocieri. Oricum, dacă citim uh, acest document, ne dăm seama că abia 5 ani după intrarea în virgoare a TISA se vor uh, da uh, publicității aceste documente. De deci, ce atât de multe secrete? nu se poate să fie justificat doar de nevoia uh, de a avea um, negocieri comerciale um, secrete. TISA va avea un impact asupra sănătății, transporturilor, telecomunicațiilor și se riscă să se ajungă la o liberalizare um, de dreptul sălbatică și totul va scăpa de sub control autorităților regionale. Eu îmi doresc ca autoritățile regionale și locale să fie cu adevărat uh, consultate, precum și partenerii sociali, așa cum cere și colega noastră, pentru că este vorba despre servicii de care cetățenii au nevoie în fiecare zi. Nu putem să acceptăm ca aceste servicii esențiale să fie sacrificate pe altarul profiturilor companiilor multinaționale, care în general sunt complet miope la uh, consecințele uh, disciplinei bugetare, austerității și acest lucru este um, răspândit în toate societățile europene. Această politică este contrar obiectivelor de politică regională, uh, contrar obiectivelor de coeziune și solidaritate pe care le apără Comisia noastră. Mulțumesc. and Domnul Val Castel. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, suntem conștienți de faptul că vorbim despre un acord internațional de liberalizare a serviciilor și acest lucru duce inevitabil la teme foarte delicate, cum ar fi protecția datelor, transparența și negocierile în ceea ce privește serviciile publice din Europa. Așa, bineînțeles că va trebui să acordăm a, uh, a, atenție maximă acestor aspecte, însă Consider că acest aviz nu trebuie să pună doar accentul pe chestiile negative, trebuie să evidențieze și lucrurile bune. Acest acord internațional ă, reprezintă o oportunitate, pentru că, în definitiv, este o formă de a susține dezvoltarea acestor servicii și există chestiuni care ne preocupă, însă după părerea mea, nu totul trebuie să fie văzut ca efect negativ. Să facem virtute din necesitate și să uh, profităm de această oportunitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule Luer, uh, am spus că deja ați trimis o versiune în scris, însă este foarte bine că sunteți prezent și vă veți putea exprima opinia în, în, prin viu grai. Da, o opinie ușor diferită de cea a domnului Martin. Vreau să-i mulțumesc, uh, să-i mulțumesc doamnei Ivana pentru munca sa pe acest raport și să propun să avem un aviz la Comisia Regii pentru că Reacția mea inițială a fost de ce, însă acum că m-am gândit un pic mai mult, îmi dau seama că există un interes foarte mare și că există foarte multe neînțelegeri în legătură cu acest acord comercial. Și de aceea dialogul și transparența sunt aspecte extrem de importante vreau să uh, ducem la eliminarea barierelor comerciale. Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de servicii, uh, zeci de milioane de locuri de muncă și deschiderea piețelor pentru servicii va însemna mai multă creștere și mai multe locuri de muncă cei din Corea de Nord sau din Belarus o duc oare mai bine decât cei din Canada sau din Statele Unite sau Regatul Unit sau țările de jos? Nu, și e un motiv. TIS are potențialul de a fi un acord extrem de semnificativ să uh, susțină PIB-ul anual al Uniunii Europene cu 23 de milioane de lire sterline. Un asemenea acord ar duce la beneficii în ceea ce privește comunicarea, în serviciile în domeniul telecomunicațiilor și în alte domenii, este un motiv pentru care mulți dintre cei, noi cei din uh, Regatul Unit am putea să susținem uh, calitatea de membru al Uniunii Europene în continuare. Chiar și doamna Reding, raportoarea INTE, a declarat în documentul său de lucru că, cu toate că nu, nu există granițe în domeniul comerțului, și aceste reguli trebuie să fie la fel de stricte și trebuie să ne asigurăm că standardele rămân ridicate. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale și regionale vom gestiona aceste servicii în mod oportun. Vrem să asigurăm uh, un, o, un, o situație echitabilă pentru companiile noastre și de aceea sper că colegii mei din Comisia Rege vor susține acest aviz. Vă mulțumesc, încheiem discuția. Vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 21 octombrie. și am încheiat uh, subiectele de pe ordinea de zi. Trebuie să adoptăm acum deciziile coordonatorilor. Coordonatorii s-au întâlnit astăzi, ați primit deciziile lor. Sunteți de acord, domnul Van Nistelrooy? Have a glimpse at the, at the text in, in, in between. Da, am citit textul între timp și am două mici observații. Mai întâi, să nu se înțeleagă greșit. Să se menționeze trei dintre cele trei întrebări asupra cărora ne-am înțeles, întrebări cu solicitare de răspuns oral, dar am hotărât să existe și o abordare pas cu pas în ce privește simplificarea și că totul este programat pentru cea de-a treia sesiune din octombrie. Deci spuneam să nu există vreo neînțelegere la mijloc. Apoi s-a luat hotărârea ca pentru Grecia să existe un raportor uh, permanent, ca să nu se facă confuzia între un raportor uh, obișnuit și acest uh, standing raportor, acest raportor permanent. Deci dacă corectați textul și scrieți standing raportor, atunci eu am să fiu mulțumit și totul va fi corect. Mulțumesc. Vreau să vă înștiințez că deja am semnat scrisorile pentru aceste întrebări cu solicitare de răspuns oral. Putem să schimbăm ordinea ca să se înțeleagă ierarhia și să se știe cât de importantă este întrebarea despre simplificare și o să se includă această observație despre raportor permanent. Acestea fiind zise, adoptăm uh, deciziile coordonatorilor. Dacă nu aveți uh, nimic la diverse, după această zi, mă așteptăm la o listă foarte lungă de subiecte la diverse. Ne revedem pe 12 noiembrie de la 9 dimineața până la 6 și jumătate seara. Președinta mulțumește interpreților pentru ajutorul lor timp, în timpul acestei uh, zile foarte lungi. Suspendăm ședința.